Welcome back to the Employment Committee and Bine ați venit la reuniunea Comisiei pentru Ocupare. Există multe reuniuni de comisii la care doriți să participați astăzi, de aceea cred că e bine să începem acum. Am pierdut deja șapte minute. Așa că declar deschisă reuniunea noastră de astăzi. Scopul acestei reuniuni, așa cum știm, e de a constitui biroul alegând un președinte și până la patru vicepreședinți, conform regulii 204 din regulamentul de procedură. Verific că avem quorum, quorumul a fost atins, o pătrime dintre membrii. Sunteți pregătiți să începem? Da, cred că da. Și atunci cer acum nominalizările pentru alegerea președintelui. Doamna Zimmer, vă rog, aveți cuvântul. Doamnă președinte, stimați colegi, stimate colege, Aș dori să îl uh, propun pe colegul meu Thomas Handel pentru președinția acestei comisii. S-a ocupat uh, de această muncă timp de 2 ani și jumătate, a fost bine sprijinit în prezidiu și de dumneavoastră, doamnă Ulfsvog, și vă mulțumim foarte mult. Dumnealui este bolnav astăzi. Și-a trimis declarația de interese financiare și în cazul că va fi ales și-a trimis în scris acordul. Dacă sunteți de acord, aș dori să trimit un uh, mesaj personal care ne-a fost uh, trimis astăzi aici. E un mesaj destul de scurt din partea acestuia și cred că putem să îndeplinim această dorință și anume să nu existe doar o, o hotărâre oficială, ci să arată că într-adevăr își dorește să continue această muncă. Așa că vă prezint acest mesaj. Stimate colegi, stimați colegi, în primul rând aș dori să le mulțumesc tuturor pentru, dori, pentru urările pe care le-am primit pe timpul bolii mele. Sunt uh, convins că voi reuși să înving din nou această boală și din martie să pot să vin cu toate puterile refăcute la munca în comisia noastră. Profit de această ocazie să le mulțumesc coordonatorilor Maritei Ulsfog și întregului secretariat al Comisiei sub conducerea Andreas Huber, să le mulțumesc tuturor pentru munca minunată și să le spun mulțumesc. Să le spun mulțumesc. Am luat uh, hotărâri politice foarte importante anul trecut care vor schimba multe. Mulți vorbesc despre o nouă ordine economică, alții spun că vom ajunge la război economic. Consecințele pentru piața muncii și pentru milioanele de oameni vor fi foarte vizibile. Sunt convins că comisia noastră are și pe viitor această sarcină importantă de a-și aduce aportul la ocupare și la drepturile sociale a tuturor cetățenilor europeni. Și vreau să îmi aduc aportul în acest sens. Sunt pregătit să îmi preiau funcția de președinte în această comisie și să continui ceea ce am făcut până acum cu drag Thomas Handel. Vreau să mai adaug că uh, noi, grupul meu politic, sprijinim această candidatură. Vă mulțumesc! Uh, uh, Consider prin aplauzele auzite că le alegem pe Thomas Handel ca președinte prin aclamare. Avem un singur candidat. Așa că întreb, putem să le alegem pe Thomas Handel ca președinte al Comisiei pentru Ocupare? Thank you. Uh, Vă mulțumesc. Să trecem mai departe cu primel, primul vicepreședinte și voi cere nominalizările. Doamna Steinruck, vă rog. Grupul S și D o propune pe Marita Ulskvog. Thank you. Vă mulțumesc. Alcineva nominalizat? Nu? Înseamnă că avem o singură candidată. Putem să procedăm la fel ca în cazul președintelui? Mulțumesc foarte mult! Și atunci trecem la votul pentru al doi dinte. propus de domnul Casa și anume domnul Roland. Îi voi da cuvântul domnului Casa. M-am rănit doar la picior, pot vorbi, nu vă faceți probleme. Îl propun pe domnul Claude Roland pentru al doilea post de vicepreședinte în această comisie. Mulțumesc, aceeași procedură. Domnul Roland e invitat la prezidiu. E un bun punct de plecare. Thank you. Uh, then we... Vă mulțumesc. Trecem la al treilea vicepreședinte și îi voi da cuvântul coordina- coordonatorului. Domnul Calvez Champon, aveți cuvântul. Señora vicepresidenta, el grupo ALDE tiene el honor. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Grupul ALDE are onoarea de a, prezent, de a propune o personalitate cunoscută la nivel internațional. A fost și judecător la curtea din Strasburg. Doamna Renate Weber, pe dumnea ei o propunem. Thank you. We have a candidate. Mulțumesc, avem o candidată pe doamna Weber. Putem să procedăm la fel ca în cazul celorlalți vicepreședinți și anume să votăm prin aclamare. Thank you. Vă mulțumesc. Vă rog să veniți alături de noi. Considerăm că ați acceptat nominalizarea. I will, yes. I will now ask for uh, the și acum trecem la cea de-a patra nominalizare de vicepreședinte și îi dau cuvântul doamnei Iuta Steinruck din partea S și de aveți cuvântul. Grupul S&D o, pro- o propune pe Agnes Iongherios. Doamnă Iongherios, acceptați nominalizarea? putem să urmăm aceeași procedură? Vă mulțumesc. O am ales, am ales-o pe doamna Ionghiris prin aclamare, așa cum am făcut-o și cu ceilalți vicepreședinți. Înseamnă că acum putem să ne începem munca. Avem o reuniune lungă astăzi și sper că majoritatea dintre dumneavoastră veți rămâne cât de mult posibil, pentru că avem niște puncte importante pe ordinea de zi. Putem să procedăm așa cum, conform ordinii de zi? Da? Cred că putem. Toate limbile sunt disponibile, cu excepția finlandezei, croatei și irlandezei. Vă reamintesc faptul că e important că săptămâna viitoare, de luni până miercuri, vom avea săptămâna parlamentară europeană. Mai ales în ziua de marți, 31 ianuarie, de la 9 și jumătate până la prânz, avem o reuniune uh, interparlamentară în care vom discuta două subiecte, mobilitatea muncitorilor și importanța migrării forței de muncă. Și apoi vom discuta despre pilonul european al drepturilor sociale, adică următorii pași după consultare. Comisarul Tyson va face parte din uh, aceste, la, va lua parte la aceste evenimente și vă rog să vă faceți timp și să fiți prezenți la aceste reuniuni. Pentru că e, o, e un subiect foarte important pentru această comisie. Punctul 8 de pe ordinea de zi putem uh, aproba procesele verbale ale reuniunilor din octombrie, noiembrie și decembrie. Cred că da. Și înseamnă că Trecem la punctul 9. și anume o analiză a raportului din propria inițiativă a domnului Silichiotis în ceea ce privește condițiile de muncă și locurile de muncă precare. Domnul Silichiotis e în drum spre noi. Nu știu cum vom proceda. Poate că am putea să începem cu vicepreședinții. Domnul Roland, care e raportor din umbră pentru acest raport, are cuvântul. Vă mulțumesc și mulțumesc și raportorului, chiar dacă nu a ajuns încă. Cred că a elaborat un text pe care vom putea să lucrăm. Cred că dezbaterile vor fi interesante pentru că sunt foarte actuale și lucruri care sunt deosebit de importante. Îmi amintesc le spuse de Jean-Claude Juncker la ultimul congres al Conferației Europene a Sindicatelor. Juncker spunea atunci că nu e normal ca contractele de, nuntă, de muncă pe care le numeam atipice înainte, uh, cu o durată limitată, astăzi se, sunt pe punctul de a deveni contracte tipice. Eu cred că e interesant această expresie pe care a folosit-o. Sunt convins că dacă vrem să urmărim evoluțiile care au loc acum, trebuie să ținem cont de realitate, chiar dacă o parte din această realitate nu ne place sau nu ni se pare că e pozitivă. În economie există schimbări importante care se resimt în um, ocuparea forței de muncă și mai ales în ceea ce privește diferitele forme de contractualizare a muncii. Observăm că există tot felul de trimiteri la precaritate, riscul precarității locurilor de muncă care e în creștere. Și acest lucru e adevărat cu dezvoltarea economiei colaborative. Vedem ce se întâmplă între independent și salariat, granița devine tot mai slabă. Am convingerea că, ținând cont de acest tip de evoluții, putem să avem trei răspunsuri. Un, o primă atitudine pe care putem să o avem e să spunem că, până la urmă, aceste evoluții sunt pozitive, că vor da mai multă flexibilitate mediului de afaceri, mai multă libertate. Însă mă tem că nu așa vor sta lucrurile. Eu sunt convins că companiile, ca salariații, au nevoie de securitate, au nevoie de previzibilitate. Și de aceea cred că flexibilitatea aceasta de pe piața muncii ar putea fi un element perturbator și ar afecta coeziunea socială. Un al doilea element pe care aș dori să îl spun ar fi Uh, politica struțului, să nu, să ne facem că aceste evoluții nu există, să nu le luăm în considerare și pur și simplu să încercăm să ajungem la situația de dinainte în care toată lumea are un contract pe durată nedeterminată. Cred că nici aceasta nu ar fi o soluție bună, pentru că nu am fi în contact cu realitatea. O a treia atitudine și cea pe care aș urma-o e de a ține cont de aceste evoluții care există în realitate și de a lua măsurile care sunt necesare pentru a asigura uh, locurile de muncă. O anumită flexibilitate poate să existe, ar fi acceptabilă, însă cu două condiții pentru acest element de flexibilitate. E o parte care trebuie să fie negociată de partenerii sociali și care să fie acompaniată de măsuri care să securizeze traiectul profesional al muncitorilor, mai multă securitate pentru salariați, astfel încât să răspundă mai bine în realităților economice. Pentru mine aceasta este singura cale pe care putem să mergem, astfel încât să ținem cont de ceea ce se întâmplă în realitate. Și de aceea am și depus o serie de amendamente pentru raportul domnului Silichiotis. Și aș termina spunând din nou despre economia colaborativă pe care o menționam înainte. Cred că această economie nu ar trebui să fie văzută nici ca înger, nici ca demon, ci ca ceva care ne obligă să inventăm noi reguli. Dacă nu putem să venim cu noi reguli pentru noua realitate, atunci aceste reguli vor fi inventate de uh, actori, cum ar fi piața. Și știm că ce rămâne nereglementat poate să fie foarte sălbatic. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, are cuvântul Sean Simon. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. E o mare plăcere să vorbesc din partea grupului SD pe acest raport. Deși nu este un raport SD, e un raport GUE, noi considerăm că e un raport destul de bun. Și ne aflăm pe aceeași lungime de undă cu raportorul, chiar dacă nu suntem încă în aceeași încăpere. Mormântul spuse de domnul Roland și în cazul nostru, considerăm că, da, există un grad de acord înalt um, pe acest, pe acest subiect. E un subiect important pentru mine, fiind din West Midlands, în Regatul Unit, și avem mai mulți oameni pe acest tip de contracte decât în oricare, în oricare altă regiune din Regatul Unit și probabil din orice alt stat membru din Uniunea Europeană. Știm că sunt greu de elaborat definiții. Definirea locurilor de muncă precare nu e una ușoară. Considerăm că raportorul s-a descurcat bine aici. Cred că ar trebui să depunem mai multe eforturi pentru a face diferența între Uh, precaritatea locurilor de muncă și a condițiilor de muncă. Și vom încerca să o facem prin intermediul amendamentelor noastre la raport. Avem deja legislație bună privind drepturile muncitorilor la nivelul Uniunii Europene și trebuie să ne asigurăm că aceste drepturi sunt respectate pentru toți lucrătorii, indiferent ce tip de ocupare au. Ocuparea, formele de ocupare sunt în schimbare pentru a merge înainte, consider că avem nevoie de o reproiectare a întregii lume a muncii. Nimic nu va mai arăta pe viitor cum a arătat în trecut. Însă pe termen scurt, cred că trebuie să ne concentrăm eforturile astfel încât să ne asigurăm că aici și acum pentru oamenii în astfel de locuri de muncă rămân, acestea rămân stabile și nu se ajunge ca acești oameni să fie exploatați în felul pe care le considerăm deja rezolvate prin legislație. Ne dorim să existe niște standarde minime. Există um, anumite tipuri de ocupare, cum ar fi um, activități individuale false sau uh, alte tipuri și cred că nu sunt acceptabile. Unde zonele sunt gri, definițiile sunt mai ambigue, acolo trebuie să le definim mai clar, să definim relațiile existente mai clar, digitalizarea, platformele, acestea pot să fie o șansă. însă trebuie să ne actualizăm legislația. Nu sunt uh, sigur dacă există reprezentanți ai comisiei astăzi aici. Dacă da, sper să îi auzim. Pentru a încheia, aș spune că orice raport e bun. Însă, de ce avem nevoie noi e de legislație din partea comisiei. Acest raport e un bun punct de plecare, însă trebuie să fie luat în, sirio, în serios și să fie continuat de comisie, prin, continuat prin niște propuneri legislative concrete. Domnul Juncker spune multe în acest sens, însă avem nevoie și de acțiune acum. Mulțumim, domnule Simon. Am început să discutăm și pe pe acest um, raport. Între timp, domnul Silichiotis ni s-a alăturat, domnul Roland, domnul Simon au avut comentarii pozitive la raportul dumneavoastră. Acum vă dau dumneavoastră cuvântul, astfel încât să ne faceți o introducere scurtă. Vă mulțumesc! E... Mulțumesc, doamna președinte. Mai întâi vă rog să mă scuzați pentru că am venit cu întârziere. Din păcate a trebuit să merg la altă ședință în Parlament. Așa se întâmplă uneori cu ședințe în paralel. Am trebuit să particip la ședința constitutivă a ITRE. Vreau să le mulțumesc colegilor care au luat deja cuvântul. Dragi colegi, mai multe studii arată că formele atipice de ocupare se dezvoltă în Uniunea Europeană. Avem tot mai mult mulți uh, lucrători cu norma parțială. Există o creștere mare a acestora în ultimii 15 ani. Noile forme de ocupare modifică definițiile relațiilor de muncă și sunt tot mai multe contracte false există implicații negative pentru coeziunea socială, pentru drepturile sociale. Și am văzut uh, în alte rapoarte ale Parlamentului probleme legate de dumpingul social, de pilonul social care a fost menționat, importanța condițiilor de muncă sunt de acord cu ce a spus colegul Simon, că trebuie să facem un pas suplimentar. Acest raport e doar un prim pas, e nevoie de propuneri legislative concrete și, desigur, doar Comisia Europeană poate să facă asta. Încercăm să adăugăm o mai mare înțelegere a înțelegerii politice pentru acest dialog. Asta e important. Asta încercăm să facem cu acest raport, utilizând definiția de la OIM pentru munca decentă. Cred că acesta trebuie să fie baza înțelegerii distinției dintre forme tipice și netipice de ocupare și definirea condițiilor decente de muncă. E nevoie de întărirea inițiativelor de combatere a acestor uh, forme atipice, din păcate care reacție la criza financiară. Contractele cu zero ore, contractele cu norma parțială, <clears throat> formele de angajare ca stagiar fără salariu, tot mai multe provocări pentru lucrători în prezent, transformări digitale, tot mai marele ocupării, toate acestea duc la o creștere a formelor atipice de ocupare. Tendința va continua să se manifeste, <clears throat> cu excepția cazului în care adoptăm măsuri concrete și creăm un cadru la nivel european și la nivel de stat membru pentru a garanta o ocupare decentă pentru toți, cu implicații deosebite pentru societate, pentru pachetele de pensii și asupra drepturilor lucrătorilor în general. E un imperativ social să se treacă la acțiune, să promovăm uh, negocierile colective, pentru toți. Iată motivul pentru care cu acest raport fac un apel la Comisie și statele membre să întreprindă măsuri în acest sens. cu acțiuni concrete care până la urmă să ducă la o eliminare completă a muncii nedeclarate. Trebuie să utilizăm și instrumentul dialogului social, dialogului structurat și negocierii colective, singura cale prin care lucrătorii pot să participe la această dezbatere. Și în fine, mecanisme de monitorizare în statele membre care să aibă un rol important de jucat pentru a garanta condițiile de muncă și pentru a elimina munca nedeclarată. <coughs> și chestiuni legate de migrație. Există munca nedeclarată a migranților și acest lucru ar trebui să fie condamnat în mod clar. E nevoie și de investiții publice <coughs> și ridicarea ștachetei în materie de standarde sociale. Comisia și statele membre trebuie să asigure cu eficacitate protecția lucrătorilor, în special a celor în munca precară. În special femeile, tinerii, lucrători, de asemenea lucrătorii din rândul persoanelor vârstnice, lucrătorii din economia subterană și lucrătorii imigrați ca și stagiarii. fac un apel la o mai bună colaborare fructuoasă și eficace pentru a avea un raport de înaltă calitate. Mulțumim acum, doamna McIntyre. Mulțumesc. Îi mulțumesc domnului raportor pentru proiectul de raport. Cred că e important să recunoaștem că flexibilitatea pe piața muncii, care mie mi se pare foarte importantă, nu se referă la erodarea drepturilor lucrătorilor. Flexibilitatea se referă la un echilibru reușit între protecția muncii și capacitatea indivizilor, angajatorilor să cadă de acord cu privire la modalități de lucru care să răspundă nevoilor reciproce. Sunt întotdeauna șocată când Atacăm, de exemplu, munca cu normă parțială și o etichetăm, etichetăm ca fiind muncă precară și ca nefiind un lucru recomandabil. Principalul motiv este că eu știu din propria experiență cât de importantă e munca cu normă parțială pentru ca femeile în special să intre pe piața muncii. În țara mea, rata de ocupare a femeilor a ajuns la un nivel record de ridicat este 70% acum. E mai mare decât oricând. Ce mă îngrijorează pe mine este că atunci când ne uităm la ocuparea precară, precar un termen peiorativ, sună prost, că nu lăsăm oameni să, să nu-i lăsăm să creadă că munca parțială, cu norma parțială ar fi ceva prost, pentru că nu -i. Credem că e un rol pe care să joace și contractele cu zero ore. Nu le-aș elimina. Dar 20% dintre cei cu contracte de zero ore în Regatul Unit au o muncă cu ocupare de plină și doresc astfel de contracte. Tot în Regatul Unit. Și îmi dau seama că s-ar putea să nu stă la lucrurile la fel pentru tine, dar dacă stabilim reguli la nivel european, trebuie să recunoaștem ce trebuie făcut la nivel european și ce trebuie făcut la nivel de stat membru. Dacă ești cu un contract cu 0 ore în Regatul Unit, ai aceleași drepturi ca și cei cu muncă permanentă. Faptul că ești în câmpul muncii înseamnă că ai drepturi, chiar dacă s-ar putea să fie pe contracte cu 0 ore. Deci fac un apel pentru mai multă înțelegere față de importanța flexibilității, dar de asemenea importanța stabilirii faptului că drepturile lucrătorilor sunt pe deplin protejate. E important ca executarea să meargă mână în mână cu drepturile de ocupare. Important să vegem că avem o executare țintită pentru a ne asigura că noi modele emergente de ocupare nu sunt în detrimentul lucrătorilor. Dacă mă refer acum la unele elemente concrete, primul lucru, atât în conținutul A și în paragraful 1, nu suntem de acord că toate formele atipice, nestandard de muncă sunt precare. De aici încep, de fapt. Și la considerentul B, munca fictivă e o problemă, dar sunt îngrijorată că excesul de reglementare a drepturilor de ocupare la nivel european nu se rezolvă problema. De multe ori problema este că legislația muncii la nivel de stat membru nu este bine implementată, nu e executată corect. la alinatul 5, digitalizarea un domeniu în care Uniunea Europeană poate să aibă un rol favorabil de jucat cu proactivitate, ceva foarte bine. Paragrafele 6 și 9, care sunt de acord că munca nedeclarată și angajarea fictivă au consecințe pe termen îndelungat asupra asigurărilor sociale și pensiilor. Trebuie să le contracarăm, dar trebuie să vegem că le contracarăm la nivelul cel mai adecvat, uh, astfel încât să corespundă principiului subsidiarității. De exemplu, platforma muncii nedeclarate are un rol de jucat, uh, de care s-a ocupat unii colegi. Cred că celălalt element, ca să vă spun că pentru că vin dintr-o țară cu o ocupare ridicată, cu nivelul record de ocupare a forței de muncă, creștere în ocupare a venit de la lucrătorii cu normă permanentă sau lucrătorii independenți și mă bucur să încurajăm spiritul antreprenorial, să nu creăm o cultură în care oamenii să consideră că nu pot să aibă succes ca întreprinzători. Și în fine aș vrea să vă spun că, desigur, vin într-o țară <clears throat> care va ieși din Uniunea Europeană, dar e foarte important să se recepteze mesajul că Regatul Unit e o țară care apără și mărește drepturile lucrătorilor. Guvernul nostru este angajat când traducem legislația europeană în legislația internă, garantăm protejarea de plină și menținerea drepturilor angajatorilor. Nu doar că guvernul face asta, ci <clears throat> va contribui la aceasta. Doream să spun că suntem foarte favorabili drepturilor lucrătorilor. Mulțumesc. Acum, doamna Drbalova. Mulțumesc, doamna președinte. Felicitări uh, noului președinte și noilor vicepreședinți. Mulțumesc raportorului pentru munca depusă și raportorul din umbră. Domnule raportor, am citit cu atenție raportul și aș vrea să comentez pe scurt, în general, <clears throat> referindu-mă la două puncte. Mai întâi, competențele europene în domeniul politicii sociale. Aș vrea să aduc aminte tuturor de limitele Uniunii Europene în a reglementa condițiile de muncă și obligațiile contractuale aplicabile articolul 151 și articolul 153 din tratatul privind funcționarea Uniunii Europene <clears throat> spun clar acest aspect. Uniunea Europeană nu poate decât să completeze și să sprijine statele membre în domeniul politicii sociale și să adopte cerințe minime. Regulamentul Roma 1 legiferează orice obligații contractuale aplicabile angajării. Acest lucru trebuie avut în vedere și cred că și în procesul redactării variantei finale a textului, a raportului. Al doilea aspect, o reflexie generală, dar ceva ce s-a mai menționat și am și o părere similară cu cele ale colegei McIntyre. <clears throat> mă lupt în rapoartele noastre cu formularea, cu rapoarte sau munca precară. Munca precară e un termen subiectiv. Nu are o definiție universală acceptabilă. Unii specialiști în domeniul acesta o văd ca fiind ceva care are salariu insuficient, continuitate insuficientă lipsește protecția socială, nu e protecție împotriva discriminării la locul de muncă și așa mai departe. Cu toate acestea, această explicație a termenului precar nu poate fi văzut ca definiție universală și, în plus, nu putem defini, în general, munca precară ca din orice contract care se termină în timp, pentru că atunci și contractele noastre de eurodeputați sunt precare și ale asistenților sunt și mai precare și, de exemplu, nu putem defini munca precară, contracte de acest gen în economia digitală, colaborativă și așa mai departe. Pentru mine e o abordare excesiv de simplistă. În concluzie, aș vrea să îl rog pe raportor și pe raportor din umbră să <clears throat> se gândească la diversitatea formelor de ocupare și contracte care să fie acceptate, nu privite ca amenințare ca legiuitor trebuie să ne asigurăm că există legi în vigoare care să garanteze că muncitorii sunt protejați, sunt mulțumiți la locul de muncă și trebuie să găsim echilibrul și flexibilitatea necesare pe piața muncii. Acestea erau cele două aspecte generale și sunt convins că ulterior vom intra mai în amănunt în detalii ale raportului. Mulțumesc. Mulțumesc, Monica Van. Mulțumesc lovesc pe David Reinke, raportarea din umbră. Am niște observații din partea ei, după cum urmează. Salutăm proiectul de raport, raportul în care recunoaște, din punctul nostru de vedere, problema și reflectă disponibilitatea de a rezolva problema, pentru că ocuparea a, a agravat condițiile pentru mii de lucrători din Europa în ultimii câțiva ani, deci pentru grupul nostru e ceva un subiect foarte important. Cu toate acestea, avem niște adăugiri la textul de proiect de raport. Mai întâi, am vrea să subliniem și mai mult, deși raportorul a menționat acest lucru, situația femeilor, pentru că femeile lucrează mai adesea cu norma parțială, <clears throat> cu salariu mai redus, sunt supra reprezentate în uh, munca precară, ceea ce duce la pierderi în salarii, pensii, asigurări sociale. Un alt grup important pe care am vrea să-l adăugăm la proiectul de raport, tinerii lucrători care sunt într-un risc mai mare de a avea un loc de muncă precar. Riscul de a fi într-o poziție multiplu dezavantajată pentru tinerii lucrători sau tinerile lucrătoare de două ori mai mari până la 25 de ani în comparație cu cei de peste 50 de ani după cum știm dintr-un studiu Eurofund, în ce privește caracteristicile muncii precare, așa cum a propus raportul, ni se pare extrem de important să adăugăm ceva mai întâi. Remunerație sub uh, <clears throat> nivelul riscului de sărăcie și una care nu asigură un venit decent. În plus, sugerăm să se adauge orice formă de discriminare, hărțuire sexuală, presiune psihologică la lista respectivă. În fine, pentru a contracara problema muncii precare, facem un apel la Comisie și statele membre să accepte pe de deplin faptul că cea mai bună protecție împotriva precarității sunt contractele cu normă întreagă, fără limită în timp. Trebuie să mărim calitatea și în locurile de muncă non-standard, măcar cu un set de standarde minime în ce privește protecția socială, nivelul salariului minim și accesul la formare și dezvoltare. Mulțumesc! Mulțumim! Acum, Laura Aga este în sală, da? Are cuvânt. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc și raportorului, domnul Sirichiatis, pentru acest prim proiect de, proiect de raport. Sunt de acord cu o mare parte din ce găsim în raportul colegului nostru. De fapt, Credem că există o redresare economică, dar constatăm că e mai mult o fata morgană. Nu e de fapt o adevărată redresare economică, chiar dacă au fost unele semnale care anunțau această redresare, dar de fapt concret constatăm că era doar o lucă utilizată pentru a da aparențe de redresare economică pentru a ascunde realitatea și anume o piață a muncii tot mai flexibilă, tot mai mobilă și, de fapt, e vorba de o <clears throat> destrămare totală a tot ce fac uh, stabile piața muncii. Astăzi utilizăm o schimbare substanțială în materie de ocupare care ne permit să mascăm precaritatea lucrării, lucrătorilor. Vorbim tot timpul de flexibilitate, mobilitate, dar în spatele unor vorbe frumoase e o tristă realitate, e precarizarea pieții muncii. Să vă dau un exemplu. Avem reforme structurale aplicate în Italia, ca și în Grecia, dar în special în ce privește condițiile de muncă, mediul de muncă, avem un pact al muncii în Italia, în consecință cu acest gen de reforme structurale pe piața muncii. Ce constatăm este că după câteva luni de reformă, ...21 de bonuri de salarizare se dau astfel de bonuri în locul salariului lucrătorilor, indiferent dacă e la diverse autorități, consilii, Astfel de practici sunt încurajate și în prezent statele membre ale Uniunii Europene uh, constată că e o distrugere a țesutului social pe piața muncii. Ce se întâmplă cu lucrătorii care primesc salariul în bonuri? E rușinos, nu e o remunerație demnă care să respecte dreptul lucrătorilor. Nici măcar nu e o protecție socială. Din potrivă, eliminat cu totul posibilitatea de concediere pentru motive valabile. Am suprimat condiții care făceau contractele cu anumite standarde minime solide. Nu mai există așa ceva. Și în prezent ni se spune că asta ar fi mobilitatea lucrătorilor. Nu. Cinstit vorbind, masacrăm un mare grup din populație care în prezent e redusă la această precarizare. Protecția nu mai există pentru că nu mai există negocieri colective, nu mai există convenții colective care erau ultima plasă de siguranță pentru lucrători. În Italia se face o reformă a pieții muncii, s-a făcut la fel în Spania, în Portugalia, în Grecia. Și ce apare clar este că lucrătorii sunt lucrători săraci, tot mai săraci, lucrători Hmm. care nu beneficiază nicio protecție, care și-au pierdut locul de muncă, sunt fără protecție socială, nu mai există venit, uh, venit minim, nu mai nimic ca protecție. Și toate acestea sunt rezultatul a ce numim mobilitate și flexibilitate pe piața muncii. Am putea de asemenea reveni asupra elementelor favorabile oferită cu generozitate de comisie, se vorbește de garanția pentru tineret. De fapt, e un dezastru, după cum statem pe piața muncii cu totul fragmentate și devastate, să aplice o măsură care, până la urmă, e o formă de stabilizare în fața crizei. Nu aduce în niciun caz un rezultat. Asta ni se pare foarte clar și ni se propun alte măsuri asemănătoare pentru diverse probleme, o garanție pentru șomerii pe durată îndelungată, pentru șomerii în vârstă de peste 50 de ani, pentru șomerii tineri de 20 de ani se vorbește de protecție și reintegrare pe piața muncii, dar sunt măsuri care, de fapt, nu au eficacitate în apărarea lucrătorilor. Pe de altă parte, continuăm să urmărim politici de flexibilitate pe piața muncii care de fapt, uh, reduc la sărăcie jumătate din uh, lucrătorii Europei. E o cifră îngrijorătoare, înspăimântătoare în 2015. 125 de milioane de săraci în Europa. N-am văzut așa ceva nici măcar pe al doilea război mondial. Mulțumim. Domnul Marta, recomandă. <coughs> Merci. Mulțumesc, domnule președinte. Acest raport pleacă de la constatarea că aceste contracte atipice se dezvoltă în detrimentul contractelor clasice. Sunt mai multe motive. Politicile liberale, revoluția digitală și acestea au fost incluse în raport se expun riscurile legate de banalizarea muncii precare pentru lucrători, mai puține drepturi sociale, mai puține mai, mai mică capacitate de a avea acorduri colective, pensii scăzute și asigurare socială scăzută. Apoi uh, demarcația între muncă stabilă și uh, muncă temporară devin din ce în ce mai vagi. Se dorește o stabilire a unor condiții de muncă decente și se cere comisiei și să um, aibă, să dea un cadru pentru muncă decentă, stabilindu-se, bazându-se pe cadrul OIM și se dorește o sensibilizare a decidenților. Inspecțiile de muncă uh, se vor face în continuare tot la nivel național și nu se fac, uh, măsuri, nu se fac propuneri de măsuri concrete. Se constată doar uh, situația defectoasă, dar nu se oferă soluții. Se dorește doar sensibilizarea opiniei publice în ceea ce situația migranților, dar nu se arată cu degetul modelul ultraliberal care este cauza, de fapt. Și sprijin ce a spus doamna Agea. Din păcate, e vorba doar de niște dorințe în vânt aici, dorințe frumoase, dar uh, irealizabile. De ce? Fie Comisia Juncker face exact invers, iar Uniunea Europeană face exact invers față de dorințele dumneavoastră de zeci de ani de zile directiva prin postarea lucrătorilor, flexisecuritatea, uh, uberizarea care exploatează acești falși uh, lucrători independenți, aceste false venituri universale și alte lucruri care de fapt nu sunt decât măsuri de austeritate, toate acestea nu sunt decât lucruri care fac munca și mai precară. Și o știți, fiindcă ați spus-o în linii mari. De altfel, ne dăm seama care este motivul pentru care acest raport din proprie inițiativă e, a fost făcut aici, la Comisia pentru Ocupare și nu la Comisia doamnei Thyssen. Thank you. Mr. Fontulis has asked for... Mulțumesc, domnul Fontulis. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και συγχαρητήρια για την εκλογή σας. Καταρχάς θα συμφωνήσω... Mulțumesc, domnul președinte. Sunt uh, de aceeași părere cu colegul meu. Comisia Europeană găsește eufemisme, are mare talent în a găsi eufemisme pentru a descrie situații unde este responsabilă de probleme. Se face diferență între diverse tipuri de contracte de muncă, ca și cum ar fi produse în supermarket. Trebuie să știm foarte clar că Uniunea Europeană a promovat forme de muncă flexibile. Nu în interesul lucrătorilor, ci în interesele marilor com- corporații. Nu criza financiară a stat la baza înrăutățirii condițiilor de muncă. Mai mult a dat o șansă celor care vreau să profite de asta. Rata șomajului scade pe hârtie, chiar dacă, de fapt, în realitate crește nivelul muncii precare. În, la, la mine în țară există contracte cu patru ore pe hârtie, aiurea, dar oamenii lucrează de fapt 12 ore și sunt plătiți câteva sute de euro și asta e o problemă pentru uh, contribuțiile sociale, fiindcă, fiindcă angajatorii nu plătesc contribuțiile necesare. Chipuiți-vă cât de nesigur se simte lucrătorul când știe că nu se poate duce la inspectorul de muncă să se plângă. Trebuie să avem condiții de muncă decente și să luptăm pentru asta, pentru că avem salariu decent și să luptăm împotriva acestor forme de exploatare a lucrătorilor, a, a muncii precare. Principiile OIM și, a, și Carta Socială ar trebui să fie farul călăuz, călăuzitor dacă vorbim într-adevăr despre o Europa unită. Eh, Vă mulțumesc, doamnă președinte, felicitări că ați fost aleasă. Spuneam și înainte că probabil și aici avem același pericol ca în cazul celorlalte rapoarte și anume punem tot felul de elemente care nu au nimic de a face cu ideea principală. Și în fiecare raport tot repetăm ceea ce tocmai s-a spus. Știu că pozițiile sunt diferite. Unii nu își doresc deloc o reformă, însă prin această politică a reformelor am și că am ajunge la un rezultat bun e un clișeu. Știu că pentru unele state membre e ceva important, dar în altele nu. Există state membre în care există un mare dumping social. Important e să nu întoarcem privirea la ceea ce se întâmplă. Trebuie să fim foarte atenți la ceea ce se întâmplă și realitatea e că există foarte multe locuri de muncă precare acum. Și apoi, falși independenți. Aceștia sunt aceștia se auto-intitulează independenți, dar nu sunt așa. Vorbim doar niște posibilități pe termen scurt de a obține un loc de muncă, ceva ce nu are nimic de a face cu durabilitatea, cu o perspectivă pe termen lung. Trebuie să ne asigurăm că ajungem la un echilibru. Îl avem pe Ole Christensen între noi, care e expert pe flex security și întotdeauna l-am sprijinit în acest sens. Avem nevoie și de securitate, securitate pe care au menționat-o anumiți vorbitori și flexibilitate în unele dintre domenii, flexibilitate adaptată diferitelor situații. În unele state membre avem o cultură a IMM-urilor, IMM-uri care sunt cele care pot să ne dea niște rezultate foarte precise și IMM-uri care nu își doresc doar niște locuri de muncă ieftine, ci unele de calitate. Inspecțiile care ar trebui să fie făcute sunt, bineînțeles, foarte importante astfel încât să ne asigurăm că există locuri de muncă decente. Cred că e un element important. Bineînțeles că avem nevoie și de niște standarde minime. Și o parte din observațiile foarte critice pe care le tot auzim probabil se vor reduce dacă avem lucruri mai puține, dacă vom spune foarte clar ce am făcut în ceea ce privește condițiile de muncă precare. Putem încerca să venim cu alternative, cu ajutoare, asta doar prin niște măsuri foarte concrete. Aceasta trebuie să fie îndatorirea noastră și nu doar niște discuții la nivel pur ideologic. Lucrătorii au nevoie de rezultate concrete. Thank you. Uh... Mulțumesc. Sau uh, au niște întrebări, sau cu niște observații, la care ar fi bine să avem un răspuns de la comisie, dacă avem un reprezentant, da, domnul Corni? Ne puteți aduce niște lămuriri privind modul în care ne va ajuta comisia să combatem șomajul? Da, cu plăcere, domnul președinte salutăm acest raport și noi, care se adaugă raportului Rodriguez privind pilonul social, adoptat săptămâna trecută. Vine la momentul oportun, fiindcă face legătura cu documente pe care le pregătește Comisia pentru a și proiecte pe care le pregătește Comisia pentru a sprijini pilonul european al drepturilor sociale, una dintre chestiunile ridicate a fost legislația europeană privind protecția drepturilor lucrătorilor. S-a spus pe bună dreptate că aici subsidiaritatea joacă un rol important. Trebuie să ajungem la un echilibru între flexibilitatea necesară pentru crearea de locuri de muncă și creștere economică noi forme de muncă și stabilirea de standarde de protecție minimă. Unul dintre rezultatele legate de pilonul social, care va fi produs de eh, comisie, este vorba despre condițiile de muncă, de o, o declarație a condițiilor de muncă, care va trebui să fie primită de toți lucrătorii la începutul contractului, iar o mare parte dintre chestiunile importante, cum ar fi formele de ocupare, vor fi discutate în cadrul consultărilor privind pilonul social și vor exista consultări într-o primă fază a partenerilor sociali în pregătirea unei revizuiri a acestei directive în cadrul, în cadrul proiectelor comisii privire la pilonul social. Și încă câteva aspecte importante. Inițiativa privind consolidarea echilibrului între carieră și viața de familie, unde se vor analiza chestiuni cum ar fi rolul femeilor și a uh, persoanelor care oferă îngrijire pe piața muncii. O inițiativă pentru a ajuta statele membre să pună în aplicare directiva privind timpii de lucru în lumina jurisprudenței curții pentru a aplica această directivă în lumina noilor forme de muncă și o inițiativă în ceea ce este accesul la protecția socială, mai ales pentru cei care au contracte atipice de muncă. Vreau să subliniez următorul lucru despre care s-a vorbit. Este vorba de faptul că Comisia tocmai a instituit o platformă pentru a face față muncii declarate dacă vorbim despre falși independenți sau alte forme de, for, alte forme de muncă abuzive, Comisia ajută statele membre să combată acest fenomen mai eficient, iar platforma și-a demarat activitatea. Știu că dumneavoastră sprijiniți acest lucru. Iar în ceea ce garanția pentru tineri, s-a elaborat un raport în octombrie anul trecut care a subliniat că nu poate fi o soluție imediată, dat fiindcă cauzele sunt mult mai ample, despre care s-a și vorbit, dar efectele pozitive au început să apară. 14, de, 14 milioane de tineri au um, aderat la, această, la acest sistem din 2014 uh, și 9 uh, milioane au primit deja o ofertă de muncă nu este un răspuns final, uh, dar se dau deja rezultate. Mulțumesc, domnul președinte. Mulțumesc. 2 februarie termenul limită pentru depunerea amendamentelor la ora 12 e pe 25 aprilie, va fi adoptat la comisia noastră. Nu vom mai reveni la acest subiect, fiindcă este cel mai important subiect pentru noi. Vrem să găsim soluții și să facem presiune asupra comisiei și asupra altor părți ale sistemului. Săptămâna parlamentară, 30 ianuarie până pe 3 februarie, va găzdui două comisii parlament, interparlamentare care se concentrează asupra migrației a muncii, Uniunea Europeană a Drepturilor Sociale și Interoperabilitate și Intermobilitate, mă scuzați. Sper să fiți prezenți. Raportorul mai dorește să spună ceva în încheiere? Ευχαριστώ, Πρόεδρε. vreau să mulțumesc tuturor όλους Mulțumesc, domnul președinte. Mulțumesc raportorilor din număr și colegilor care au luat cuvântul. Așa cum ați spus, avem uh, timp suficient să discutăm aceste chestiuni după ce se vor înainta amendamentele. Rolul nostru aici ca aleși ai poporului este să facem recomandări și presiune asupra Comisiei și statelor membre. Am discutat de multe ori cu colega Martina de la ALDE acest lucru. Rolul nostru este să facem recomandări pentru a schimba lucrurile. Da, respectăm regulile și limitele, dar asta nu înseamnă că trebuie să acceptăm realitatea ca atare fără să încercăm să o schimbăm. Rolul nostru este acesta de a iniția schimbare. Raportul meu și inițiative similare merg în aceeași, pe acest făgaș. Și încă un lucru. Ce a spus doamna McIntyre cu privire la munca cu jumătate de normă? Noi încercăm să combatem această jumătate de normă impusă. Bineînțeles, nu încercăm să limităm pe cei care doresc să lucreze cu jumătate de normă și aleg astfel de contracte. În multe state membre, însă, lucrătorii nu au de ales. Sunt obligați să accepte contracte cu zero ore sau cu jumătate de normă, ceea ce duce la muncă precară. Și aici ar trebui să intervenim noi și să facem recomandări. Mulțumesc încă o dată, doamna președinte, colegi, dragi colegi. Sunt sigur că după ce se vor înainta amendamente, vor avea încă o dată discuții extrem de interesante. Mulțumesc, domnule raportor. Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi. Este vorba despre proiectul de aviz al domnului Hetman privind extinderea duratei fondului EFSI, Fondul European pentru Investiții Strategice, precum și introducerea unor elemente de consolidare pentru acest fond. Dau cuvântul domnului Becker pentru a ne da mai multe informații. Äh, Vă mulțumesc, doamnă președinte. Îl înlocuiesc pe raportorul nostru, domnul Christoph Hetman. Așa că voi spune care sunt observațiile sale asupra documentului. Propun, Comisia Europeană la 14 septembrie 2016 a propus un regulament care să prelungească durata Fondului European pentru Investiții Strategice, EFSI. Fondul a intrat în vigoare în iulie 2015, în iulie, și inițial era prevăzut pentru trei ani. Comisia a propus o prelungire a acestei perioade până la sfârșitul perspectivei financiare actuale și în același timp să crească lansarea investițiilor de la 315 la 500 de miliarde de euro. În consecință, Uniunea Europeană a propus să fie crescută garanția de la 16 la 26 miliarde de euro. EFSI a fost creat ca un concept cheie dintr-un mare plan de investiții pentru Europa, pregătit de președintele Comisiei Europene Juncker a fost făcut astfel încât să stimuleze investițiile, creștere economică pe termen lung și competitivitate în Uniunea Europeană. Cu toate acestea, de la lansarea fondului, mai au trecut mai puțin de 2 ani și putem deja să vedem unele semne de redresare economică. În comunicarea Comisiei de la 1 iunie 2016, numită Europa își revine concluziile pastului, planului de investiții pentru Europa, prezintă niște proiecte concrete care au fost completate și care fac parte din EFSI. De aceea, în principiu, raportorul sprijină propunerea făcută de comisie cu privire la prelungirea duratei fondului și la creșterea garanției UE. În raportul acestuia, totuși, trage atenția asupra faptului că uh, Există anumite chestiuni importante care trebuie să complimenteze fondul astfel încât acesta să fie eficient. Trebuie să fie exploatat la maxim potențialul în cadrul strategiei Europa 2020. Trebuie să fie creată o creștere durabilă, ocupare și să se lupte împotriva sărăciei și excluziunii sociale. În cadrul EFSI există un dezechilibru între diferitele sectoare care sunt sprijinite prin acest mecanism. Există un mic număr de proiecte care sprijină investițiile sociale. Motivul acesta poate să fie mai puțin o vizibilitate nu prea clară a investițiilor sociale. De multe ori devine este capacitatea administrativă slabă și lipsa de experiență a actorilor sociali în ceea ce privește gestionarea unor proiecte mari. Raportorul consideră că totul poate fi ajutat printr-o intensificare a activităților făcute de Uh, hubul de consiliere pe investiții european. Ar trebui să fie o instituție relevantă pentru toți actorii sociali și pentru companiile sociale și pentru serviciile sociale. Trebuie să fie mai bine folosit potențialul EFSI în ceea ce privește actorii sociale. Astfel am putea ajunge la mai multe locuri de muncă și creștere durabilă. Raportorul regretă faptul că până acum Comisia nu ne-a dat informații cu privire la numărul de locuri de muncă mai ales numărul de locuri de muncă durabile care au fost create prin proiecte sprijinite de EFSI. Acest tip de informații ar putea fi foarte utile pentru evaluarea rezultatelor EFSI pe viitor. Raportorul uh, își exprimă și îngrijorările în legătură cu dezechilibrul mare între utilizarea EFSI în statele așa numite cele 15 vechi state din Uniunea Europeană și anume 91% din proiectele de astăzi sunt făcute acolo. Noile state membre cu state din centrul și estul Europei au folosit doar 9% din uh, fondurile EFSI. Propunerea de a combina EFSI cu fondurile europene și structurale ar putea să ajute la ajunge la rezultatele pe care ni le-am propus pentru a îmbunătăți situația. Totuși, trebuie să ținem cont de faptul că politica de coeziune, ca principală politică de investiții în Uniunea Europeană, are rezultate dovedite, nu doar în crearea de investiții, ci și pentru promovarea de reforme structurale, dezvoltarea de capital uman și crearea de locuri de muncă durabile. De aceea, ar trebui să ne asigurăm că și pe viitor perspectivele financiare ale fondurilor structurale nu, structurale nu sunt înlocuite de alte fonduri europene și instrumente. Aici autonomia trebuie să fie menținută. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Becker. Acum are cuvântul doamna Iungherius. Mulțumesc! doamnă președinte. Voi vorbi în limba mea maternă. În primul rând, aș dori să îi mulțumesc domnului Becker și prin intermediul dumnealui raportorului pentru acest raport care e unul foarte important. Credem că e important să avem o reacție la propunerea făcută anume și anume această propunere de prelungire a doratei fondului EFSI. Grupul meu politic, în linii mari, e mulțumit de propunerile făcute și anume să fie continuat fondul Juncker sau EFSI. În cadrul grupului meu, unii își doresc o sumă și mai mare, mai mulți bani decât cei care au fost, uh, cei care au fost propuși acum așa că va trebui să mă gândesc ce fel de amendamente voi depune în acest sens. Însă prelungirea fondului e cu siguranță o idee bună și cred că trebuie să discutăm dacă vorbim de sume top-up. Un alt lucru care îmi mulțumește e faptul că raportorul spune cât de important e să colectăm date bune cu privire la rezultatele pe care le au investițiile în locuri de muncă. Păcat că așa ceva nu s-a întâmplat până acum. Nu știm câte locuri de muncă au fost create în mod direct sau indirect prin intermediul EPSI. Cred că și comisia ar fi interesată de asemenea informații. Când vorbesc de crearea de locuri de muncă în mod direct sau indirect, e foarte important să vorbim în același timp de locuri de muncă durabile pentru cetățenii europeni. Ce lipsește din această propunere și aș dori să nu lipsească, e următorul fapt. Felul în care sunt făcute investițiile FC acum, în contextul pactului de creștere și stabilitate, dacă există un dezechilibru aici, un dezechilibru pentru țările care nu fac parte din program. E posibil ca investițiile să fie scăzute din sumele din pactul de creștere și stabilitate. Însă acest lucru nu este valabil pentru țările care, care, pentru țările care se află sub program. Apoi, cum arată aspectele sociale sub programul EFSI? Tocmai aceste state au nevoie de posibilități suplimentare pentru creștere și ocupare. În final, aș dori să îi mulțumesc din nou raportorului. Noi vom depune amendamentele noastre, însă consider că vom putea foarte bine să colaborăm împreună cu raportorul pentru dezvoltarea acestui raport. Mulțumim, doamna Trebesiu, să are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. EFSI Subiectul despre care discutăm e un fond foarte important. Raportorul ne spune care sunt rezultatele în urma acestui program. Sunt de acord și cu doamna Iongherius care ne spune că nu avem destule informații pe care ne putem baza cu privire la eficacitatea EPSI. Există acum uh, un uh, moment important în Uniunea Europeană, dar nu ajungem neapărat la EPSI. Reformele economice și tot ce s-a mai făcut vine cu întârziere față de ceea ce se întâmplă în economia reală și ca să vedem care au fost consecințele EFSI e deocamdată prea devreme. Nici datele din partea Comisiei nu sunt foarte convingătoare. În studiul Investment Plan of Europe State of Play de la Comisie vedem acolo niște cifre în ceea ce privește investițiile și crearea de locuri de muncă. Și am căutat niște exemple în acest sens. Din cele 120 152 de locuri de muncă, de mii de locuri de muncă, 70 de mii sunt în Regatul Unit și mai puțin de 50 de mii în restul Uniunii Europene. Pentru locurile de muncă din uh, Regatul Unit, UE și BEI investesc foarte mulți bani pe loc de muncă. Pentru restul eh, Uniunii Europene, vedem o vedem 116 euro investiți pe un loc de muncă. Pentru cele peste 200 de locuri de muncă în Italia, sunt 437 de mii de euro investiți. Această situație este inacceptabilă. Comisia ar trebui să ne spună exact cum stau lucrurile cu aceste locuri de muncă și să ne dea cifrele care lipsesc până acum. EFC trebuie să sprijine doar proiecte care nu ar putea fi puse altfel în aplicare. Există acest uh, concept de complementaritate, însă e unul foarte slab. Intervin aici termenul cum ar fi riscurile pentru investitori și așa mai departe. BI cere, o de, BI cere o definiție mai bună a acestei complementarități și și eu sunt de acord cu această cerință. O altă dificultate e dubla cerință. Uniunea Europeană are anumite cerințe pentru proiecte în toate statele membre. Până acum, la proiectele în majoritatea statelor membre, 50% din costuri trebuiau să fie uh, făcute de actori privați. Pentru Grecia s-a extins această cerință și se ajunge la o cerință cu 80% finanțare din partea UE pentru proiecte. Și vedem că se pierde aici întreaga relație fondurile de sub EFSI care să fie folosite, de exemplu, pentru proiecte de infrastructură, unde să intervină elementul de cofinanțare. Din nou, aici criteriile sunt extinse. Pentru asemenea proiecte avem nevoie de reguli foarte clare în ceea ce privește extinderea finanțării. Curtea Europeană de Conturi mai critică și alte lucruri. În decembrie anul trecut, între altele, ne spunea despre suprapuneri și fragmentări în ceea ce privește instrumentele de dezvoltare, că lipsesc evaluări de impact și lipsesc evaluări de risc și există o supraevaluare politică a succesului economic al EFSI. Poate sunt niște elemente importante pentru raportor. Așa că noi credem că e prea devreme să discutăm despre o prelungire a EFSI. Avem nevoie de rezultate mai bune și de o eficiență în ceea ce privește măsurarea rezultatelor. Fără asemenea rezultate, noi nu credem că e o politică importantă să se prelungească acest fond. Apoi avem articolul 80, articolul 7 din propunerea comisiei care ar trebui șters și prelungirea EFSI trebuie să se facă pe o nouă bază. Până acum EFSI depindea de o uh, evaluare independentă care să arată că acest fond funcționează. Acum Comisia vrea să renunțe la acest uh, fapt și e inacceptabil pentru noi. De aceea am făcut uh, amendamentele necesare pe toate punctele pe care tocmai le-am menționat. Yes, Mulțumim, da, am fost foarte criticat să folosesc aceiași bani de mai multe ori. Înseamnă că rezultatele nu sunt atât de impresionante. Și acum are cuvântul domnul Calvez Șambun. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. EFSI e o propunere minunată din partea Comisiei și răspunsul instituțiilor la dificultățile legate de criză și șomajul foarte crescut în întreaga Uniune Europeană. Nu cred că putem să vedem EFSI ca fiind un simplu instrument pentru ajutor financiar pe proiecte individuale. Poate nu am înțeles eu lucrurile bine, însă eu consider că EFSI, cum spunea domnul Moscovici, domnul Juncker, e de fapt un plan de urgență uh, care să răspundă la o problemă și anume un șomaj nesustenabil și excluziune în multe locuri din Europa. Nu spun țări, spun locuri. E un instrument care, inițial, avea ca scop să fie depășite dificultățile și problemele și a fost o abordare foarte bună în acel moment. Cred că acum putem să îmbunătățim acest instrument, însă nu cred că trebuie să îl eternalizăm, să devină un nou instrument financiar. Care sunt propunerile pe care am dorit noi să le facem? De multe ori pierdem din vedere faptul că obiectivul EFSI e să creeze locuri de muncă. Pentru creștere, ocuparea trebuie să ocuparea trebuie, trebuie locul de muncă trebuie să fie unul decent, însă trebuie să fie și unul de calitate. Cu cât e mai de calitate, cu atât mai bine. Cu cât e mai mare calitatea, cu atât sunt mai bune rezultatele. Vorbim acum despre o măsură de urgență care să facă față situației cu șomajul din realitate. Însă, da, trebuie să fie rezultă, măsurate rezultatele, să vedem ce am reușit să obținem și cum și unde putem să îmbunătățim lucrurile. Într-adevăr, de câte ori ceva e nou, se împarte în mod dezechilibrat. Există dezechilibre pe diferite sectoare și pe locurile, zonele europene care au beneficiat de EFSI. Sunt unii care nu au fondurile necesare pentru investiția inițială. Există state, națiuni care sunt mai pregătite pentru așa ceva și au o structură mai industrializată, altele sunt mai rurale. Trebuie să ne asigurăm că EFSI este folosit într-un mod mai echilibrat în întreaga Uniune Europeană, folosind toate fondurile europene, bineînțeles. Însă trebuie să ne asigurăm că înțelegem bine că vorbim de o măsură de urgență ca să facem față marilor probleme cu care ne confruntăm în termen de șomaș și excluziune socială să ținem cont și de cele spuse de Curtea de Conturi, într-adevăr, pentru că aceștia au multă experiență în domeniu. Cred că cu toții suntem de acord că nu ne dorim ca EFSI să fie fragmentat pe diferite zone sau folosit doar în anumite zone. Există probabil unele zone care pot să fie transfrontaliere, uh, sau în jurul marilor orașe, unde există mari probleme cu excluziunea socială și șomajul. Și acolo ar trebui să ajungă fondurile EPSI. În, în, în asemenea zone ar trebui să fie direcționate, în zonele care au cea mai mare nevoie. Cred că nu ne dorim ca totul să devină un joc al măsurătorilor. Adiționalitatea, complementaritatea e foarte importantă. Trebuie să ne asigurăm că acest fond își găsește locul în cadrul general. Acestea sunt lucrurile principale pe care trebuie să le abordăm atunci când discutăm despre prelungirea EFSI. Voi trimite comentariile mele raportorului. Ce mi-aș dori eu? Mi-aș dori să înțelegeți și să respectați spiritul acestui instrument, cum spuneam și înainte. Nu cred că e ceva negativ sau destructiv. Bineînțeles, există greșeli, e un instrument foarte tânăr. Haideți să nu îi suminăm existența și potențialul. Vă mulțumesc! Mulțumim! Acum îi dau cuvântul doamnei Lopez Bermeio, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Acest instrument ne-a fost vândut ca fiind o cale prin care să fie crescute investițiile în Europa, dar nu a făcut decât să înlocuiască ve- vechile credite de la Banca Europeană de Investiții prin altceva. Cred că acum riscul financiar e și mai mare. Cred că evaluarea EFSI făcută acum ar trebui să fie o, evalu- o evaluare negativă. Mi-aș dori să știu care au fost criteriile folosite pentru selectarea proiectelor sub EFSI. EFSI pare să fie folosit astăzi pentru a integra alte fonduri publice în același proiect și pare să se pierde centralitatea investițiilor publice. Ce ne dorim să vedem? Ne dorim să vedem că EFSI poate să îmbunătățească acele proiecte în, în care au probleme cu finanțarea. Parteneriatele public-private sunt foarte importante pentru noi. Vrem să ne asigurăm că statele membre și mai ales acele state membre care au niveluri crescute de șomaj, că acestea sunt cele care vor putea să profite de pe urma acestui fond și să ajungă să aibă investiții astfel încât să creeze locuri de muncă de calitate. Insist pe cuvântul calitate pentru că în fiecare zi ne îngrijorează tot mai mult când vedem faptul că există un număr tot mai mare de muncitori cu locuri de muncă precare. Muncitorii trăiesc în condiții de sărăcie sau un risc de sărăcie. Orice loc de muncă trebuie să fie un loc de muncă de calitate. Consider că dacă menținem acest instrument, atunci riscul financiar de la sectorul privat în public va avea probleme. Cred că pur și simplu nu acționăm bine. Mulțumim, doamna Vana, are cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc domnului Becker care l-a înlocuit pe raportorul Hedman pentru cele spuse și noi salutăm faptul că s-au făcut um, s-au făcut niște propuneri atât de bune pentru acest fond. Noi credem că modificările merg în direcția cea bună, însă sunt prea puține. Salut faptul că veți face amendamente în ceea ce privește creșterea durabilă și în ceea ce privește locurile de muncă durabile. Investițiile sociale trebuie să fie consolidate, trebuie să existe mai multe date fiabile și sprijinim de asemenea și observațiile care au fost făcute legate de politica de coeziune unde avem principiul parteneriatului, benchmark-urile, apoi um, implicarea autorităților locale, a societății civile în programe. Aici la Fondul European pentru Investiții Strategice, acesta nu trebuie să fie o înlocuire a tipului de politici de investiții care ajută regiunile să se consolideze și care sunt importante pentru a ajunge la obiectivele Europa 2020. Verzii, știți, de la început sunt pentru EFSI. La început am fost foarte sceptici și vedem că există acum și această analiză critică care vine din partea conții, eh, Curții Europene de Conturi și s-a menționat acest fapt pentru că aceștia nu văd nevoia unei prelungiri sau a unei suplimentări FC în acest moment. În special, Comisia Emplă ar trebui să fie foarte atentă aici la dimensiunea socială, la investițiile sociale, însă și la consecințele care vin odată cu utilizarea fondului EFSI și acestea ar trebui să fie punctele centrale ale raportului. Noi am spus de la început că ne temem de acest fapt care se adiverește acum și anume că nu se fac investiții prin cadrul, în cadrul prin intermediul EFSI în domeniul social. Nu se fac aceste investiții sociale. Cred că cifra e undeva la 4-5% din EFSI pentru investiții sociale. La fel de tristă e situația și în cazul investițiilor durabile, cum ar fi protejarea climei, investițiile de mediu, aici vorbim de 10% în domeniul protejării climei se întâmplă ceva pozitiv dacă EFSI ar fi consolidat în această direcție, mai ales în ceea ce privește fereastra pentru infrastructură și inovare. 50% ar trebui să fie măsuri pentru protejarea climei. Acest fapt le am vedea pozitiv. Această corelare între EFSI și sectoare, cum ar fi protejarea climei, sectorul de ocupare. Pentru așa ceva noi am fi fost de la început, însă Comisia nu și-a dorit să facă așa ceva în niciun caz. Dar acum vedem că urmează și această dimensiune a protejării mediului și salutăm acest fapt. Ne mai dorim și investițiile sociale și vom face amendamente care să corespundă cu cele spuse aici. 20% din mijloacele FC ar trebui să fie folosite pentru investiții sociale, pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale și ne-am dorit să avem toate acestea. Nu pot decât să fiu de acord cu antevorbitorii mei și criticile explicate și anume de tot ce nu s-a ținut cont în, uh, în proiectarea EFSI. De exemplu, ne amintim de studiul făcut de Organizația Internațională a Muncii, care spunea foarte clar că EFSI va avea efecte asupra ocupării importante doar în regiunile în care se investește foarte mult în combaterea sărăciei. Nu s-a ținut cont de toate acestea sub EFSI. Observăm o tendință care reiese de aici și e ceva spus de domnul Becker. Observăm că există această tendință de a trece de la politica de coeziune la politica de investiții. Se investește sau ar trebui să se investească acolo unde se absorbe cel mai ușor și nu unde e într-adevăr nevoie de aceste fonduri și unde populația ar, e cea care are cea mai mare nevoie și de aceea se ajunge la acest dezechilibru. Există un pericol care, după părerea mea, amenință nu doar politica de coeziune, ci toate fondurile sociale și anume această transferare a fondurilor din Fondul Social European spre EFSI. E această intenția Comisiei să slăbească Fondul Social European, politica de coeziune și să se concentreze pe acest nou instrument, fără benchmark-uri, fără principiul de parteneriat să fie consolidat, e nevoie de o reformă a EFSI și o consolidare a Fondului Social European. Mulțumesc! Thank you, Mr. Martin. Mulțumim, domnul Martin. Oui, merci, Mulțumesc, doamnă președinte. Eu o să vorbesc mai puțin. Raportorul este favorabil propunerii comisiei și propune puține amendamente. Dar sublinează că lipsa de date în legătură cu numărul de locuri de muncă create mulțumită proiectelor sprijinite de fondul european pentru investiții strategice e un lucru îngrijorător. Dacă funcționarea fondului se prelungește, acest tip de date ar trebui să se culeagă, s-a mai spus de câteva ori. În ciuda obiectivelor ambițioase, funcționarea FC e greu de judecat într-un mod favorabil. Valoarea rezultatelor în ce privește crearea de locuri de muncă și tranziția spre economia durabilă nu se poate face din cauza lipsei de indicatori permanenți. În acest sens, propunerea Comisiei nu preconizează nicio soluție. Și dar e greu ca noi să acceptăm o creștere a capitalului și a prelungirii existenței EFSI, fără a ști care e impactul real al acestui instrument. Prea des s-a utilizat ca mijloc de comunicare politică de către Comisia Europeană. S-a spus, s-a repetat, era a, marea gogoriță a domnului Juncker, care de fapt se dovedește un balon umplut cu aer care s-a spart între timp. În ce privește uh, utilizarea de către IMM-uri sau micro-întreprinderi, nu se poate vorbi pentru că e vorba de investiții aproape exclusiv private. Deci ideea este că trebuie să urmărim uh, foarte îndeaproape și vom depune amendamente în acest sens. Mulțumesc. Mulțumim, spune doamna președintă. S-au pus multe întrebări și diverse observații critice. Sper că e cineva de la comisie și că măcar ca să încerc să rezum criticile, cum a spus doamna Bană, e vorba de slăbirea fondului social și consolidarea fondului EFSI. Iar succesul EFSI nu e deloc uh, explicat și prezentat într-o manieră decentă, pentru că nu e atât de plin de succes cum încearcă să îl prezinte comisia. S-au făcut critici dure și sper că veți fi în măsură să discutați cu noi și eventual să ne ajutați să găsim adevărul, să știm ce să facem, cum să procedăm. Aveți cuvântul. Thank you very much, Mulțumesc, domnule. Sunt Florentin Hoffman de la DG ECFIN de la Comisie. Vă mulțumesc pentru discuția foarte interesantă. Desigur că tratăm cu seriozitate tot ce a spus. O să transmit aceste observații la Comisie. Aș vrea să menționez câteva aspecte. Mai întâi, că propunerea FC2 trebuie văzută în contextul implementării FC de până în prezent, deci avem uh, un an și jumătate în care să evaluăm primele reușite și primele lucruri care trebuie îmbunătățite. Iată ce aș vrea să sumiez. EFSI încearcă să ajute finanțarea investițiilor care sunt foarte importante pentru viitoarea creare de locuri de muncă în Europa, creștere economică și competitivitate. Acestea sunt cuvintele cheie. Rezultatele sunt încurajatoare, spune vorbitoarea. Să vă reamintesc niște cifre. Un an și jumătate după lansarea EFSI, permise să mobilizeze 164 de miliarde de investiții scontate, mai mult de jumătate din ce se aștepta în cei trei ani, în toate cele 28 de state membre și cam 388 de mii de IMM-uri se așteaptă să beneficieze de forma acestui fond. Deci e pe drumul realizării obiectivelor stabilite inițial, adică să genereze investiții de cel puțin 315 miliarde de euro în economia reală. În ce privește sectoarele, într-adevăr, deocamdată <clears throat> infrastructura socială pe sector a fost acoperită cam doar de 4% din investiții. Comisia e de acord că e loc de mai bine. Dar reamintesc că FC este pus în mișcare de cerere. Vreau să vă dau și niște exemple, pentru că poate că uneori, când vorbim despre practică, suntem mai convingători decât atunci când vorbim despre teorie. Ce s-a făcut în infrastructură mulțumită EFSI și pot să vă spun că sunt multe alte lucruri în pregătire. Dacă trecem la fereastra de infrastructură EFSI, S-au făcut, uh, s-au semnat mai multe proiecte pentru infrastructura socială în Portugalia. EFSI sprijină investiții de dimensiuni uh, mari și medii, promovate de IMM-uri, persoane independente, cursuri de formare și sau uh, creare de lucruri. În departamentele franceze de peste mări sprijinim diverse măsuri, dezvoltare urbană, servicii sociale, EFSI sprijină de asemenea un fond paneuropean care investește în IMM-uri, în proiecte de infrastructură și proiecte sociale. Sunt doar câteva exemple, dar toate sunt disponibile pe pagina relevantă de internet. Cred că cei 4% în infrastructura socială trebuie văzuți împreună în, cu ce am făcut pentru a sprijini IMM-urile. Cam 30% din sprijinul EFSI Acestea sunt, după cum știm, coloana vertebrală a economiei europene. Fereastra de IMM-uri dă rezultate mult mai bune decât așteptările. atât de ce vara trecută a mărit fereastra pentru IMM-uri, pentru că cererea era atât de mare și o cerere mai mare în fereastra respectivă apare în diverse domenii, mai ales în sectorul social și în ocuparea forței de muncă tinere. Comisia lucrează acum pentru a mări volumul și gama de sprijin investiții, diverse tipuri de instrumente care sunt dezvoltate în prezent. O să vă dau un singur exemplu. Comisia a permis o anticipare pentru facilitatea de garanție pentru inovare socială lansată în decembrie. Comisia a considerat sprijinul și pentru intermediarii de impact social pentru microfinanțare și furnizori de servicii sociale prin mecanisme inovatoare. Comisia propune să extindem EFSI și această propunere va mări și sprijinul pentru IMM-uri. Vor rămâne beneficiari cheie cu o pondere și mai mare a finanțării decât până în prezent și asta e important de menționat în contextul acestor discuții. Vreau să menționez și câteva alte elemente care au fost menționate în discuție legate de propunerea FC2. Comisia a ascultat cu atenție criticile principale aduse EFSI și a încercat să le integreze în propunerea FC2. Deci, principalele îmbunătățiri la care vreau să mă refer sunt următoarele. Prima este consolidarea adiționalității. Asta era foarte clar din discuțiile pe care le-am avut. Comisia propune să arătăm și mai clar că proiectele din FC trebuie să se ocupe de situații investiții suboptime și lacune pe piață făcând din asta un criteriu de eligibilitate clar pentru sprijinul FC, Comisia a prevăzut în propunerea fc 2 o definiție mai clară a ce ar fi considerat adițional, pentru că și asta s-a menționat astăzi, ca partea propunerii. În legătură cu asta, Comisia a propus să mărim transparența, cum se fac deciziile de investiții, cerând Comisiei de sau Comitetului de Investiții, Comitetul de Experți Independenți, care decide în legătură cu garanția. Acest comitet va trebui să explice detaliat și explicațiile vor fi făcute publice, motivul pentru care fiecare proiect a primit garanția europeană conform EFSI cu o concentrare pe conformarea pe criteriul de adiționalitate. Ce mai propune Comisia în contextul FC2? Să simplifice, să faciliteze combinația FC cu alte fonduri europene în special fonduri structurale. De ce? Adică EFSI și fondurile structurale sunt în mod clar complementare, vor să realizească aceleași obiective. Care sunt obiective în mod clar? <clears throat> Mai multe investiții, creștere economică și locuri de muncă. Aceste obiective sunt urmărite și de fondurile structurale și de EFSI. Facilitarea combinației e tratată în propunerea separată Omnibus, mai ales uh, CPA, pentru a facilita combinația și cu nivelul de platforme de investiții și cu proiecte individuale. Un alt obiectiv important al propunerii FC2, menționat astăzi, este consolidarea acoperirii geografice a FC. Se consolidăm în special utilizarea EFSI în regiuni mai puțin dezvoltate sau regiuni în tranziție. Am făcut diverse propuneri în acest sens și un element la care vreau să mă refer e intensificarea activității hub-ului european de consiliere pentru investiții, care să sprijine activități de consiliere de investiții pe plan local în regiuni unde e cea mai mare nevoie. fiindcă a figurat acest subiect în toate intervențiile în ce privește cifre legate de crearea de locuri de muncă. Și aș vrea să spun, cifre concrete legate de crearea de locuri de muncă. O să fie făcute disponibile de Banca Europeană pentru Investiții, care face o evaluare aprofundată legată de impactul macroeconomic al EFSI. Și o să fie disponibile în acest an. Trebuie să țină cu acestea cont și vă rog să aveți răbdare și să mă înțelegeți și pe mine că, deși sunt deja unele cifre legătură cu potențialul EFSI, în ce privește potențialul de creare de locuri de muncă, eh, pentru proiecte de infrastructură sunt perioade delungate de timp. După cum a spus un distins eurodeputat și confirm, e prematur să evaluăm efectele macroeconomice ale acestor proiecte încă de pe acum ceea ce e valabil și pentru cifrele legate de crearea de locuri de muncă. Impactul macro al EFSI va fi raportat, desigur, pe viitor, atunci când avem cifre adecvate disponibile. E important pentru Comisia, în egală măsură, desigur. În încheiere, nu pot decât să exprim speranța că după adoptarea de către Ecofin abordării generale legate de EFSI 2, pe 6 decembrie anul trecut, la mai puțin de trei luni după adoptarea propunerii comisiei, discuțiile de la Parlament vor uh, avansa rapid și aș vrea să mulțumesc comisiei dumneavoastră de ocupare și afaceri sociale pentru că deja a propus proiectul de raport privind implementarea FC2 și în legătură cu propunerea comisiei legată de FC2. Aș spera așadar că se va ajunge la un acord rapid cu Consiliul cât de curând, sperăm înainte de venirea verii, pentru că e foarte important să se dea certitudine investitorilor și să asigurăm că FC continuă să dea sprijin pentru IMM-uri, pentru a asigura creștere și să creeze locuri de muncă. Vă mulțumesc! Thank you. This might be a Poate e o întrebare neortodoxă. Mă întreb dacă ați putea să ne trimiteți textul de pe care aș citit, să ne-l puneți la dispoziție, ar fi util. Cred că e una dintre discuțiile cele mai importante pe care le avem ca membri în acest Parlament în acest moment. Și cred că ar fi mai ușor să clarificăm unele lucruri dacă dispunem de acel manuscris, spune vorbitor, cu siguranță nu e nimic ce n-aș vrea să vedeți, deci o să vi-l transmit cât de curând. Mulțumim. o limită pentru amendamente? 1 februarie la prânz și adoptarea în comisia noastră 27-28 februarie. Votul în comisia de resort pe 20 martie. Asta înseamnă că putem trece mai departe punctul următor de pe ordinea de zi. Și anume, un, o modificare a regulamentului Parlamentului și Consiliului legat de extinderea programului statistic european, prelungirea pentru perioada 2018-2020. Vrem cifre și fapte. O să-i dau cuvântul mai întâi doamnei raportor Maria Arena. Merci, euh, madame. Hmm? Mulțumesc, doamna președinte. Ideea de a lega indicatorii statistici de instrumente precum Europa 2020, strategia 2020 e ceva pozitiv care trebuie subliniat. De asemenea, e un lucru favorabil că putem integra inegalitatea, sărăcia, privările, privațiunile materiale și date legate de energie și mediul înconjurător. Nu putem decât să ne bucurăm de integrarea acestor indicatori și, de asemenea, indicatorii referitori la chestiunea migrației, nu doar ca fluxuri migratorii, ci și chestiuni de statut al migranților, materie economică, de sărăcie, de excluziune. Important să putem urmări, de asemenea, și parcursurile acestor migranți pe teritoriul european. Mai bună cunoștință să ne permite să avem mai bune măsuri, mai adaptate pentru politicile care trebuie adoptate pe plan social. Totuși putem formula și unele critici. Prima ar fi că vedem în propuneri că există o formă de externalizare a acțiunilor întreprinse de Eurostat prin recurgerea la subcontractare. Cred că problema statisticii e ceva de serviciu public și trebuie să evităm să externalizăm prea mult aceste chestiuni de statistici. Trebuie să rămânem atenți la acest aspect și, de asemenea, o critică legată de valoarea politicilor sociale ca fiind un cost. Eu cred că politicile sociale sunt o investiție. OCDE spune asta, deci trebuie să considerăm aceste politici ca fiind investiții și nu ca fiind niște costuri. Cred că e important în definiția indicatorilor să percepem lucrurile în acest mod. Vom avea <clears throat> propuneri de îmbunătățire. Prima propunere, includerea de date statistice cu privire la calitatea ocupare forței de muncă, calitatea în ce privește condiții de muncă, remunerație, timp de lucru și aspecte sociale legate de lucrători, indicatori de calitate în materie de în situație de sărăcie, punând accentul în special pe sărăcia multidimensională a copiilor. Știm că sărăcia copiilor generează cicluri de sărăcie în clasele sociale și deci e important să ținem cont în special de soarta copiilor în situație de sărăcie în Europa, astfel încât analiza să prezinte un o imagine completă a interconexiunilor și a opțiunilor politice pe care le facem în Europa. Propunem, vom propune și modificări legate de considerarea rolului UE ca actor mondial prin includerea în cadrul de noi produse statistice. E important de subliniat și acest lucru, o analiză prospectivă a efectelor favorabile și negative ale globalizării asupra pieții europene și mai concret asupra pieții forței de muncă, plecând de la principiul că globalizarea nu duce decât la câștigător, dar când vedem cum se recurge la fondul privind combaterea globalizării, vedem câți uh, perdanți există și nu reușim să-i despăgubim suficient. Deci să nu ne mirăm că sunt tot mai mulți oameni care nu mai sprijină acorduri cum ar fi cele de liber schimb mai bună definire a creșterii și a producției bazate pe alte criterii decât doar PIB-ul și să ținem cont și de aspecte cum ar fi egalitatea de gen în toate analizele statistice, dar și introducerea de metodologii pentru analiza violenței bazate pe sex. Să nu uităm că violența împotriva femeilor e în prezent pe plan mondial reprezintă cam 1,5 din PIB-ul mondial. Dacă ne-am ocupat de problema acesta a violenței într-o manieră mai angajată, am putea cu siguranță nu doar să luptăm împotriva acestui flagel, ci să reducem și impactul negativ economic pe care l are. Iată aspecte și foarte pozitive, dar și niște îmbunătățiri necesare. Mulțumesc. Președinte, mulțumim. Și acum, doamna Lope Fontanie. Gracias, señora Mulțumesc. În primul rând, vă felicit pe toți pentru um, alegere. Vreau să felicit raportorul pentru acest document și să vă spun că mă bucur foarte mult că am putut să lucrez cu raportorul și cu ceilalți raportori din umbră în ceea ce privește, în ceea ce privește această propunere, e vorba de programul statistic pentru UE până în 2020, iar obiectivele trebuie să respecte obiectivele actuale și poate să corecteze unele deficite, deficituri, lacune, dar fiind prioritățile pe care le avem noi la nivelul semestrului european. Două amendamente au fost uh, înaintate privind desfințarea unor instrumente statistice. Nu, de către raportor, nu sunt de acord cu aceste amendamente 4 și 5, pe care nu le voi sprijini. În afară de asta, sunt multe aspecte asupra care putem ajunge la un acord și uh, vom lucra de aproape voi înainta și amendamente din partea grupului care vor fi asemănătoare cele ale comisiei. Și faptul că statisticile trebuie să fie defalcate pe gen, acest lucru ne va permite mai ușor să luptăm împotriva discriminării pe motive de gen, iar raportul este de acord. Apoi, statisticile în ceea ce privește garanția pentru tineret și pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor. Trebuie să ne uităm și la ce fel de slujbe primesc tinerii. Odată ce avem aceste date, ne vom putea îmbunătăți programele. Și în ceea ce privește statisticile de muncă și de incluziune socială, trebuie să analizăm și grupurile cele mai vulnerabile. Persoanele cu handicap, de pildă, sau uh, cu alte care se confruntă cu alte dificultăți, dacă ne la minoritatea romă, de pildă. Dacă avem statistici, vom putea să avem politici mai bine țintite care să le permită o mai bună ajutorare și vom avea mai mult succes. Un alt aspect care poate fi îmbunătățit este faptul că în statisticile europene trebuie să analizăm statistici de calitate și comparabile în Uniunea Europeană, fiindcă am văzut că există la nivel european, dar nu la nivel teritorial. Iar uneori acesta poate fi un element cheie dacă dorim să îmbunătățim uh, situația socială, de, de mediu și economică. Deci trebuie să avem și o defalcare teritorială. După care e nevoie să ne uităm și la schimbările demografice, nu numai populația în vârstă, ci și alte aspecte se, avem nevoie de statistici pentru a vedem dacă asistăm la creștere creștere masivă sau dacă există un abandon al anumitor zone teritoriale. Mulțumesc, doamna Trevesius. Mulțumesc, doamnă președinte. Iau cuvântul în cu numele cuvântului, în numele colegei Ane Gheriga. Noi dorim politici de calitate, iar statisticile joacă un rol important aici mai ales uh, în domenii cum ar fi ocuparea, unde e nevoie de date de calitate pentru analiză și pentru politici de succes. Sprijinul propunerea Comisiei în general, dar există unele rezerve în ceea ce privește unele amendamente propuse, unde se intră în prea multe detalii în ceea ce privește indicatorii sociali. De pildă, în ceea ce privește impactul crizei economice în fiecare stat membre, calitatea construcțiilor și mai departe. Am dorit o abordare mai uh, minimalistă față de textul comisiei și să păstrăm detaliile tehnice în domeniul statistice, în domeniul statistic să le păstrăm la nivelul experților. Vă mulțumesc. Thank you, uh, Monsieur Calvé Chambon for ALDE Group. Merci, Madame la Présidente. Domnul Ciambon. O să vorbesc francez, dacă îmi permiteți. Nu ca să se odihnească interpreții spanioli, ci din respect față de doamnă raportor. Și pentru ușurință. Par du principe că euh, euh, personne ne discute la necesitate fondamentală. Nu se pune în discuție nevoia de a nu acționa orbește și de a avea statistici fiabile și suficient, suficient de bogate ca să ne facem treaba. Mai ales în domeniul nostru. Deci, spun, sunt unii care vorbesc despre ingerință, amestec în subsidiaritate, dar nu, e absurd așa ceva. Avem nevoie de statistici, statisticile europene până acum au uh, fost uh, foarte utile și sunt bucurat de un anumită renume. Iată, deci, acesta este un prilej de a le îmbunătăți încă și mai mult. Și aici sunt de acord cu ce a spus doamna Arena și sunt de acord și cu textul comisiei în mare parte. Noi trebuie să punem accent pe anumite nevoi, de pildă în acordul de bază, bine, la nivel de principii am putea să mai discutăm cu doamna raportor Fiindcă am fost la OCDE, la Paris, anul trecut. Și vreau să vă spun că investițiile sociale nu sunt nici, pe, nici costuri, nici investiții unele, da, sunt unele în uh, investiții în educație. Costurile ar putea să fie dacă e vorba despre venitul minim, de pildă, combaterea pe termen scurt a sărăciei, exprimarea solidarității la nivel de societate, dar mă rog, astea sunt alte chestiuni. Pentru noi, ca Comisie pentru, Ocupare, avem nevoie de de accent pus pe noile forme de ocupare, crearea de locuri de muncă, Fiindcă și aici e vorba despre pilonul social de care ne ocupăm, trebuie să vedem ce se întâmplă cu evoluția sărăciei și pun acțiune pe acest lucru, fiindcă este o chestiune de ocupare, este vorba despre evoluția inegalităților economice. Nu numai interteritoriale despre care a vorbit Manuel Lopez Fontania, e vorba și despre inegalități economice la, la OCD, la Paris, Ă, indicele de la Palma nu ne aduce mare lucru. Sunt alte indice mai interpretate. Acum, ă, indicele care studiază nivelul de populație bogat față de cel sărac este foarte important. Cred că sunt și alte statistici care sunt, să zicem, mai tinere și trebuie să folosim resursele pe care le avem. Ideea că 1,5% din PIB-ul mondial este considerat cost pentru PIB-ul legat de violența în familie e o prostie, nu are nicio legătură. Să nu amestecăm borcanele, să vedem uh, cum, cum se calculează, nu e același lucru în, în Europa ca în uh, restul lumii și, din păcate, așa cum se spune multe aparte, criminalitatea, drogurile de pildă au și aspecte pozitive, mă este o problemă morală, putem să mai discutăm despre asta, dar e o abordare interesantă, dar putem discuta și pe fond foarte mult. În ceea ce privește ideile fundamentale care, care uh, repetă ideile domnei Arena, cred că efectul important este asupra inegalităților și sunt convins că vom avea până la urmă un raport excelent. Am încredere deplină în colegii mei și, bineînțeles, în doamna Arena. Thank you. Then I'll go to the Greens, Madam Zanoka. Doamna Zanoka. Yes. Yes, thank you, Chair. My also congratulations. Mulțumesc și felicitări the election of another vice president uh, of the group of the committee. And, uh... Și felicitări uh, vicepreședinților. În ceea ce privește acest raport, și eu sunt de părere ca și ceilalți că statisticile bune sunt coloana vertebrală a politicilor noastre, a politicilor în general ne permit să identificăm și să rezolvăm probleme concrete. Probleme concrete care apar în pregătirea rapoartelor, în ceea ce privește raportul privind statisticile sociale al colegului nostru care va fi prezentat în această după este un exemplu concret în acest sens. Dar acum vorbim despre lucruri mai generale. Statistici generale. Maria Arena a făcut un uh, aviz foarte bun. S-au înaintat amendamente foarte interesante. Mulțumim. Mulțumim ac pentru accentul pus pe combaterea excluziunii și sărăciei, în amendamentul 1. S-a făcut o sugestie foarte bună în ceea ce privește definiția mai largă a competitivității. Mulțumesc și pentru sugestiile privind dimensiunea de mediu, inclusiv amprenta de mediu. În amendamentele 12 și 13, în ceea ce privește celelalte propuneri, Mergem mai departe cu amendamentele noastre. La amendamentul 3, de pildă, la 111 alineatul 2, prin amendamentul 3, noi dorim mai multe detalii, așa cum au spus și colegii, în ceea ce privește uh, diversele tipuri de ocupare a forței de muncă, nu numai uh, jumătate de normă sau normă întreagă, dar și lucruri de la distanță și așa mai departe. Vrem ca acestea să fie incluse și analizate la nivel de statistici. S-a discutat și amendamentul 10 cu referire la impactul uh, crizei economice. Trebuie să vorbim mai degrabă aici despre impactul măsurilor de austeritate. Știu că nu le place unor grupe politice asta, dar oricum. Dorim să avem mai multe detalii în ceea ce este textul amendat prin amendamentul 15 cu privire la migrație, Dar fiind că avem nevoie de date statistice urgent cu privire la anumite tipuri de migrație, de vorba de circulația transfrontalieră a cetățenilor europeni, și vreau să vă spun că la PETI noi pregătim o rezoluție scurtă în ceea ce privește obstacolele în calea libertății de circulație și de muncă pe piața internă datorită petițiilor pe care le-am primit, iar unul dintre motive, iar această rezoluție se cere Comisiei să strângă date statistice în ceea ce privește numărul de cetățeni care uh, folosesc portabilitatea drepturilor sociale dintr-un stat membru în celălalt. Deci, iată, acestea sunt lucrurile care ne interesează pe noi și, deci, propunerile vor fi făcute în acest sens. Mulțumesc, domnule Marta, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Prelungirea programului statistic european pare justificată chiar dacă știm prea bine datele statistice pot să fie folosit de către eurocrați pentru a-și prezenta, pentru a prezenta lumii o Europa prosperă. Dacă ar fi strânse mai corect, aceste date ne-ar putea folosi pentru a arăta că politicile europene sunt ineficiente și că afectează negativ viața oamenilor. Dar propunerea comisiei și propunerea de aviz ne pun niște probleme. Extinderea acestui program va avea impact clar asupra bugetului Uniunii Europene. Este vorba despre 218 milioane de euro care ar putea să fie folosiți altfel acești bani. Apoi, nu este acceptabil faptul că Comisia dorește să, folosește, să folosească pardon, statistici pentru a promova anc, uh, împotmolirea Uniunii Monetare, eh, mă scuzați, pentru a, eh, pentru a ajuta consolidarea Uniunii Economice și Monetare, eh, un mare eșec și infiltrarea acesteia în ceea ce privește politica externă și în ceea ce privește indicatorii sociale statistice europene. Acest lucru va putea permite în ce, să vedem în ce măsură politicile europene nu soluționează problemele statelor membre rezultate din urma crizei economice, dar mai ales din cauza ideologiei mondia uh, globalizatoare propovăduite de Uniunea Europeană de la crearea sa. Și nu e deloc surprinzător faptul că noi nu suntem de acord cu abordarea mm, bazată pe migrație a acestui raport al domnului Arena. Mulțumesc, dau un minut, doamnei Arena, fiindcă s-au adresat întrebări, s-au avut observații pentru comisie, dar trebuie să ne respectăm programul alocat. Da, sigur, un minut, niciun pic mai mult. Mulțumesc raportorilor din umbră <clears throat> pentru propuneri. Foarte interesante aceste propuneri, în mare parte. Cred că vom putea colabora constructiv pentru a îmbunătăți propunerea Comisiei în ceea ce privește îmbunătățirea indicatorilor statistici. Cred că putem colabora pentru a înțelege mai bine acest fenomen și pentru a îmbunătăți, pentru a avea, în cel din urmă, politici mai bune la nivel european. Mulțumesc! Jean Lambert, care are următorul punct de pe ordinea de zi, nu e aici dau cuvântul comisiei oricum. Domnul Everett? Take the floor. And now she arrived, but you... Ah, sosit Jean Lambert, dar oricum dau cuvântul comisiei câteva minute. Da, sigur, voi fi succint, fiindcă vreau să vă mulțumesc, dumneavoastră și doamne raportor, vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul, vreau să vă felicit, doamnă președinte, pentru realegere și pe vicepreședinții și vă urez toate cele bune. Salut observațiile făcute. Nu pot să intru în amănunte privind toate aspectele ridicate, fiindcă nu avem timp. Dar vreau să mă refer la abordarea la care a făcut trebuie doamna Tremesius în ceea ce privește cad, regulamentul cadru care, regulamentele cadru care sunt în pregătire care au legătură cu statisticile sociale și pe care le veți discuta și în după amiaza aceasta. Această abordare este de a fi cât se poate de deschis, de deschis cât se poate de flexibil și pe baza informațiilor de la experți să, să avem uh, cele mai bune statistici în ceea ce privește monitorizarea rapoartelor și așa mai departe. În ceea ce privește externalizarea, um, aceste observații făcute de doamna raportor, după cum știți, disponibilitatea datelor la nivelul Europei și la nivelul întregul, întregului lumi doresc uh, să se folosească mai ușor date de la nivel administrativ și acest big data, volumul mai de date, este vorba și despre o echilibrare între folosirea studiilor, de pildă, sondajelor și a datelor care există deja. Iar în acest context, externalizarea nu ar trebui să se facă decât pentru a avea în scop eficientizarea strângerii datelor apoi. În ceea ce este chestiunile cele mai importante, E vorba despre migrație, de, de pildă, un subiect foarte important. Uh, avem activități planificate numeroase în, pentru a sprijini agenda europeană pentru migrație. E vorba despre asigura, date privind asigurarea calității și uh, de sisteme de strângere a datelor. Se evaluează și noi sisteme de strângere a datelor, mai ales în ceea ce privește uh, migrația clasică și migrația demografică, bineînțeles, există și mai multe variabile, cum ar fi uh, integrarea migraților și așa mai departe, toate acestea sunt avute în vedere. Apoi s-a vorbit despre globalizare. Bineînțeles, luăm notă despre, de cele spuse de dumneavoastră. Globalizarea este o chestiune extrem de importantă la ora actuală, deci uh, măsurarea statistică a impactului social-economic al globalizării reprezintă un element de mare prioritate pentru Eurostat și sistemul de european de statistici deci, pentru a se înțelege schimbările globale și efectele uh, relocalizării uh, companiilor uh, multinaționale. Acestea vor fi soluționate la nivel de statistici. E vorba despre analizarea și calificărilor și a accesului la paraforțe de muncă. Toate acestea vor fi îmbunătățite, dat fiind propunerea Comisiei privind statisticile europene integrate, ce va fi discutată în această după În ceea ce privește ocuparea forței de muncă, uh, acesta este un subiect foarte important pentru dumneavoastră și noi, uh, după ce am analizat amendamentele, putem să vă spunem că propunerile noastre sunt fezabile, în mare parte. Trebuie să se definească unele variabile pe baza sistemelor de informații pe care le avem la ora actuală. Majoritatea acestor lucruri sunt ușor de făcut. Unele poate vor dura mai mult până să fie pus în aplicare. Și eu o să mă opresc aici. Mulțumesc, domnule președinte. Eh, Vă mulțumim. Termenul de depunere amendamentelor pe acest raport data de 30 ianuarie la ora 12. Apoi votul în emplu 22 martie și vot în comisia competentă pe fond 27 martie. Înseamnă că putem să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. La punctul 12, condițiile de intrare și rezidență a resortisanților statelor terțe în ceea ce privește ocuparea în posturi de muncă pentru care au o altă pregătire. Doamna Lamberts. Mulțumesc, doamnă președinte. Așa cum probabil știți, acesta este un dosar în care Comisia Libe este competentă pe fond. Avem anumite domenii de codecizie, unele domenii specifice nouă, așa că există un anumit grad, grad de complexitate aici și amendamentul meu a fost uh, trimis înainte să avem avizul de la, la raportul de la LIBE, care acum e disponibil. În aviz, în avizul pe care îl aveți în față, veți observa că există unele lucruri mai uh, controversate și nu în mod neintenționat. Cred că sunt anumite domenii pe care ar trebui să ne axăm discuția în comisia noastră și să vedem dacă putem să găsim o abordare de a duce lucrurile mai departe. Iar apoi colegii trebuie să vadă cum ne putem încadra în limitele stabilite. Ne dorim să fie extinsă uh, schema blue, blue Card pentru cei bine pregătiți pentru acest grup de oameni spre deosebire de situația actuală, unde statele membre pot să folosească fie blue cardul, fie schemele naționale. Area de aplicare a propunerii se află sub liber, nu la noi. Acum Există și o prelungire în ceea ce privește beneficiarii de protecție internațională, cei care au primit deja acest statut. Din nou e un domeniu care ține de libe și raportorul își dorește să extindă area de aplicare de acolo. O parte din elementele cheie care țin cât de cât de noi sunt următoarele. Ce se propune acum să vedem indivizii care, să vedem oamenii care sunt foarte bine pregătiți și nu cei mai puțin pregătiți. Și da, trebuie să ne gândim cum se determină aceste calificări, de cât timp de experiență e nevoie pentru ca cineva să fie foarte bine pregătit. Vorbeam în legislație de 5 ani, acum Comisia propune 2 ani. Unele state membre consideră experiență ca fiind 2 ani, alții mai mult de 2 ani. Va trebui să vedem. Aici trebuie să discutăm. Când am analizat Blue Cardul data trecută, când Parlamentul a fost consultat, nu avea rol de colegiuitor. Și au existat întrebări de ce ar trebui să ne limităm la locurile de muncă care cer o altă calificare. Unii ne spuneau că da, trebuie să fie analizați anumiți oameni care au experiențe importante, calificări înalte și ce apare pe hârtie nu e suficient în cadrul acestora. Apoi au mai existat uh, grupuri din uh, industria artei și anume ce se întâmplă cu oamenii foarte talentați din nou, nu e ceva ce să apară ca o calificare pe hârtie și am făcut o propunere pe baza organizației din domeniul artilor la considerentul 6 și articolul 2.1g. O chestiune foarte importantă e dacă ar trebui să existe un prag în ceea ce privește câștigurile pentru oricine care intră în această categorie. Și dacă da, cu ce scop, cum ar trebui să fie determinat acest prag. Acum, legislația spune de 1,5 ori mai mult decât salariul mediu național, Comisia propune între 1-1,4%. Există diferite păreri de la diferitele părți interesate. Ni s-a spus că pragul actual este prea înalt pentru multe meserii, pentru multe state membre și de aceea statele membre nu folosesc acest prag, de aceea există acest blue card, deși interesant de ce inițial voiau să folosească acest prag, acum și-au schimbat uh, părerea. Și apoi, de ce să există un asemenea prag în ceea ce privește câștigurile? Dacă el va exista, cum va interacționa cu orice fel de excluderi care au putea să existe, cu flexibilitatea și pentru cei care ar fi aproape calificați sau cei care ar putea să câștige sub pragul mediu? Și e existent o asemenea situație, de exemplu, în unele state membru, de exemplu, profesorii în primii ani de carieră care nu câștigă salariul minim național. În considerentele 15, 16, 17 apar următoarele. Dacă ne dorim să menținem un sistem uh, salarial, de praguri salariale, atunci cum va interacționa acesta cu derogările? Și am dat exemple în acest sens. Care e scopul acestui prag? E un indiciu privind calificarea, ne dorim să nu fie scăzute salariile pentru oamenii foarte bine calificați și dacă da, nu putem să acționăm și altcumva, de exemplu, prin parteneriate, acorduri um, sociale, funcționează doar pentru IMM-uri sau doar pentru companiile mari. Sunt companii care folosesc câteodată pragurile ca să îi mențină pe unii în afară și nu să îi angajeze. Am văzut acest fapt întâmplându-se în anumite state membre, așa că eu propun să ștergem acest prag în totalitate și să discutăm despre salarii care ar, s-ar, ar putea fi comparate cu un muncitor cu o muncă comparabilă în statul membru despre care vorbim. Raportorul de la LIBE a hotărât ca acest prag salarial să fie opțional pentru statele membre. Dacă aleg să îl folosească, atunci intervin anumite criterii care trebuie să fie îndeplinite. Ar fi interesant să vedem care sunt părerile colegilor din această comisie. Un domeniu care ne privește are de-a face cu drepturile care intră în vigoare pentru oamenii care sunt în blue card, adică în alt calificați. De exemplu, dreptul de a dreptul de a căuta un alt post de muncă în Uniunea Europeană fără să părăsească Uniunea Europeană și să trebuiască să se întoarcă. Reuniune, reunificare familiară, familiară, familială și anume partenerul are dreptul să lucreze. În această propunere nu se fac schimbări foarte mari. În legătură cu asigurările sociale, din nou aici e importantă coordonarea care deja există. Există un regulament pentru resortisanții statelor terțe care au mișcări transfrontaliere. Accesul la educație, accesul la formare, aici există niște beneficii. O propunere pe care am făcut-o în acest sens e că dacă statele membre vor limita o parte din acces, atunci nu se vor primi ajutoare financiare dacă formarea e legată de munca pe care o face persoana respectivă. Articolul 7. Retragerea nerenoirii cardului albastru, blue card. Din nou am uh, pus niște amendamente în acest sens. Dacă un angajator nu reușește să respecte legislația, nu respectă legislația, uh, atunci nu trebuie ca angajatul să își piardă cardul albastru. E vina angajatorului, nu a angajatului. Acestea apar la articolul 7. Un alt domeniu nou în propunere e faptul că persoana în cauză poate să aibă și alte tipuri de activități, de exemplu ca lucrător independent, și există în articolul 13.2 o dispoziție în acest sens și anume orice altă ocupație e o ocupație suplimentară. Important e articolul 15 privind, privind uh, tratamentul egal Există și alte domenii și cred că ar fi bine ca înainte să fie depuse amendamentele să primească toți membrii comisiei domeniile care sunt importante, unde avem, avem doar noi competențe sau unde avem competențe comune cu LIBE. Comisarul Avramopoulos ieri în Comisia LIBE a spus că va veni să, vor, să discute această propunere în ambele comisii. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! Acum nu ne mai încadrăm în timp. Da, e o discuție foarte interesantă de pe ordinea noastră de zi, însă sper că veți putea să vă încadrați în timp. Două minute pe raportor din umbră și vom începe cu doamna Șoidrova. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Voi încerca să mă încadrez în timp, însă trebuie să spun că avizul e destul de complicat și e foarte important. Eu vă voi vorbi despre poziția pe care dorim noi să o avem față de propunerea făcută de comisie și avizul nostru. Comisia își dorește o armonizare a sistemului cardului albastru. Bineînțeles, are motivele sale. Propunerile care sunt făcute, propunerile de simplificare pentru angajator și angajat ar trebui să fie sprijinite. Eu sunt pentru o flexibilitate crescută și în ceea ce privește un salariu minim și cifrele în acest sens. Aici sunt de acord cu cele spuse de doamna raportor. Aș, sprijin, aș sprijini un prag minim însă nu aș sprijini avizul în ceea ce privește salar egal pentru muncă egală în același loc. Cred că statele membre ar trebui să publice asemenea cifre, astfel încât să fie foarte clar despre ce fel de remunerații vorbim. Testele pentru piaț- uh, piața muncii. Da, aș fi de acord cu eliminarea acestora, însă aș permite, aș uh, propune ca statele membre să aibă posibilitatea să stabilească ele cifrele în ceea ce privește intrarea resortisanților din state terțe, cum apar lucrurile în directiva actuală. Nu sunt de acord cu faptul că cerințele de calificare ar putea fi puse la un nivel mai scăzut. De exemplu, ce se întâmplă cu absolvenții de liceu, ce, în ceea ce îi privește pe aceștia. Vorbim și de cei care oferă, acceptă serviciile acestor persoane. Eu nu îmi doresc să se renunțe la, astea, la asemenea standarde. Cred că ar fi un dezechilibru în tratamentul acordat cetățenilor europeni care nu au această posibilitate și anume să își înlocuiască educarea cu partea practică. Cetățenii statelor membre nu au această posibilitate, așa că eu nu sunt de acord cu propunerea făcută. Vreau să-i mulțumesc doamnei raportor, există foarte multe lucruri pozitive. Și apoi amendamentul privind salariul Uh, la fel pentru aceeași muncă în același loc. E un principiu cu care eu nu sunt de acord, nici în ceea ce privește directiva detașării lucrătorilor. Cred că aici e nevoie de un mecanism de piață care să acționeze și nu așa stau lucrurile. Sunt împotriva dumpingului social, vreau ca acest lucru să fie clar. De aceea vreau să avem acest prag minim și avem nevoie de un anumit nivel de calificare, iar acesta nu trebuie să fie scăzut. S-a propus ca aceste cerințe să dispară, dar așa ceva ar însemna dumping social și sunt împotrivă. Nu sunt de acord nici cu activitățile independente care pot fi desfășurate sub aceleași condiții ca cetățenii statelor membre. Cred că aici intervin statele membre. Ele au nevoie să decidă și au nevoie de o mai mare flexibilitate. Cu unele dintre propuneri sunt de acord, mai ales cu simplificarea, însă mi-aș dori ca statele membre să își păstreze flexibilitatea în luarea deciziilor cu privire la ce fel de resortisanți privesc. Doamna președinte, dacă o continuăm așa, înseamnă că vom sări peste pauza de prânz. Îi dau cuvântul acum domnului Benifai. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc, doamnei raportor Lambert, pentru proiectul de aviz pe care ni l-a prezentat astăzi. Într-adevăr, avem impresia la început că discutăm un subiect mai degrabă complicat, care conține mai multe aspecte tehnice și cu siguranță va avea nevoie de o analiză aprofundată și de un anumit grad de, grad de compromis între grupurile politice. În același timp, acest subiect îi permite Parlamentului să lucreze asupra unui instrument care, într-adevăr, are o identitate europeană și care aduce cu sine un spirit european pozitiv. Cadrul albastru trebuie să fie bine adaptat la ceea ce se întâmplă în statele membre și dacă această adaptare va exista, atunci va ajuta foarte mult la mobilitatea și admisia resortisanților statelor terțe în alt calificați și membrilor familiilor lor. Nu e un exercițiu făcut doar de dragul de, a de dragul de a-l face, ci e foarte important pentru economiile și piețele europene, care să fie mai competitive și să atragă talente din întreaga lume. Până acum, Europa Europa a avut de pierdut aici și a pierdut capital uman și și-a pierdut propriul capital care a mers spre alte părți ale lumii. Așa că sunt lucruri care pot fi contrabalansate prin acest tip de decizii. Analiza noastră preliminară în ceea ce privește propunerea făcută de comisie e în linii mari pozitivă pragul salarial, simplificarea cerințelor de calificare, reguli îmbunătățite în ceea ce privește intra-euromobilitatea, apoi statutul de rezident pe termen lung, posibilitatea ca statele membre să facă teste pe piața muncii, acum mult redusă, și apoi există anumite condiții în ceea ce privește situații extraordinare. Apoi, deschiderea Blue Cardului pentru cei care beneficiază de protecție internațională, apare și o asemenea dispoziție. E o inovare care mă bucură foarte mult, pentru că se afla printre recomandările care veneau din raportul meu din propria inițiativă cu privire la integrarea refugiaților pe piața muncii. Instrumentul trebuie să fie mai uh, ușor de accesat, mai ușor de utilizat și să răspundă la ceea ce se întâmplă pe piațe, piețele europene. Trebuie să fie un instrument pentru forța de muncă înalt calificată și refugiați înalt calificați problemele cele mai mari au intervenit în discuțiile preliminare și eu consider că acestea continuă să existe. Am reușit să examinez și raportul din Libe și avizul raportoarei noastre. Exi e acea coexistență a schemelor naționale cu schema unică europeană. Pragurile salariale sunt puse sub semnul întrebării, nu doar cifrele legate de acestea, ci și în legătură cu situ situația specială a unor țări care își definesc asemenea lucruri prin negocieri colective. Raportorul nostru ne vorbea deja despre un salariu net care să nu fie mai mic față de munca comparabilă făcută în același, făcută în același sector în statul membru în cauză. Cred că trebuie să discutăm în continuare și poate să implicăm și pe partenerii sociali sau alți parteneri instituționali, pentru că e o parte foarte fragilă. Apoi cred că ar fi foarte bine să ne gândim la un sistem obligatoriu de praguri salariale care ar putea să țină cont de faptul că trebuie să fie integrate și acordurile și acțiunile colective despre care vorbeau ceilalți în unele state membre. Voi încheia și eu am nevoie de timp la fel ca și ceilalți pentru că dacă nu, vom avea riscuri foarte mari legate de practici legate de dumpingul social și cred că comisia noastră nu își dorește așa ceva. Pentru a încheia, vreau să spun că e important să se dezvolte sinergii cu alte instrumente UE, cum ar fi cadrul privind calificările legale, apoi uh, cartografierea um, abilităților, consolidarea calificărilor și directiva privind condițiile de primire. Blue Cardul trebuie să fie un sistem care să îmbunătățească piața de muncă, să îmbunătățească viața celor care îl posedă față de ceea ce se întâmplă în sistemul din prezent. Și cred că aceasta trebuie să fie în direcția noastră principală. Mulțumim! Înseamnă că fiecare poate vorbi patru minute și atunci sperăm că Domnul Schuster, nu, veți avea timp cât doriți, domnule Schuster, pentru că toată lumea vorbește cu mult entuziasm. Da. Și cu mare angajament din partea refugiaților. Asta înseamnă că vom fi în întârziere. Doamna Tivesius, acum patru minute, ca și ceilalți doi vorbitori. Ich werde mich auch einigermaßen Mulțumesc, doamnă președinte. Voi încerca să fiu succint. În primul rând vreau să îi mulțumesc raportoarei pentru aviz. În principiu, consider că Instituțiile europene trebuie să știe că migrația de forță de muncă din state terțe va ține cont pe curând, pe viitor, doar în ceea ce privește calificările pe care le au aceștia. În SUA, 44% din imigranți au o diplomă universitară. Cardul, card, cardul albastru european nu nu a jucat un asemenea rol până acum la nivel național. Eu îmi doresc să fie introdusă un catalog în ceea ce privește uh, imigrația, un catalog care să țină cont de educație, de cunoștințele lingvistice, cerințele de pe piața de muncă, voința de integrare și apoi și menținerea libertăților democratice. Uh, acest sistem ar trebui să fie folosit în mod sistematic la nivelul Uniunii Europene și nu prin acorduri între state sau lucruri făcute la nivel național. Statele membre ar trebui să se folosească de marja de manevră pe care o au și în ceea ce privește o directivă europeană. Fiecare stat membru poate la transpunerea în um, legislația națională să pună accentul pe punctele principale care să țină cont de realitatea de pe piața muncii de acolo. Standardele minime, dacă vor mai fi posibile pentru a putea bine marketiza acest uh, blue card albastru, da, e nevoie de asemenea standarde minime. Vă mulțumesc! sorry. Uh... Bun, spune președinta. Yes, sorry. Da. Doamna, tu aveți cuvânt. Mulțumesc, doamna președinte. O să încerc și eu să-mi limitez cele 2000 de secunde. Sunt de acord cu ce a spus uh, raportorul, dar aș vrea să fac câteva observații. Sunt niște schimbări favorabile propuse de comisie. În primul rând, condițiile de admisie s-au îmbunătățit și s-au simplificat cumva. Putem avea o gamă mai rezonabilă în intervalul de salariu minim și maxim pentru titularul de cad albastru, care trebuie să aibă acces de plin la piața locurilor de muncă de înaltă calificare. Acestea sunt lucruri apreciate. Da? Ideea este de a evita nu ne place că vor fi 28 de carduri albastre. Ar trebui să fie unul singur în întreaga Uniunea Europeană care să faciliteze migrația legală de calitate, să devină ca un fel de green card european. Propunerea Comisiei se poate îmbunătăți pentru a atinge acest obiectiv. În al doilea rând, salut faptul că s-a propus să fie acest uh, card albastru deschis pentru diversi membri de familie ai uh, persoane respective, dar uh, în continuare e o abordare prea restrictivă. Alți membri din grupul meu sunt de părere că ar trebui să ne adresăm tuturor uh, lucrătorilor, nu doar cei de foarte înaltă calificare, dacă ne prindesc anumite obiective. Singurele limite să fie cele impuse de limitele obiectivele pieții muncii. Schema aceasta nu va fi disponibilă nici pentru solicitanții de înaltă calificare care au cerut și protecție internațională. Mi se pare o eroare. Ar trebui să existe dispoziții superioare față de cele din directiva actuală. În unele state membre s-ar putea fi alte obstacole, cum ar fi cerințe lingvistice profesionale disproporționate, nenecesare. Acestea ar putea fi utilizate, discriminarea lingvistică, n-ar trebui să fie tolerată în viața profesională. Mulțumesc. Thank you. Mulțumim. Cineva de la GUE e în sală? Nu. Atunci, Laura Aghia, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc colegei Lamberts. Propunerea de directivă prezentată de de comisie pe 7 iunie 2016 face parte dintre cele promovate de Uniunea Europeană pentru a dezvolta o politică globală de gestionare a migrației. Directiva la cadrul albastru vrea să reglementeze mobilitatea lucrătorilor din țări terțe de înaltă calificare și a membrilor de familie, armonizând condițiile de intrare și de ședere în întreaga Uniune, rezolvând problemele de competențe pe piață, dar directiva nu a atins obiectivele scontate și există multe lipsuri care s-au dovedit în ce privește facilitarea mobilității. Nu e eficace pentru că există elemente de fragmentare, o povară dificilă pentru solicitanți. Nu e eficace, după cum au spus sau au arătat numărul uh, modest de permise pentru lucrătorii foarte specializați care au fost eliberate și elementul cel mai negativ pe care l-au scos în evidență tribunalele din Italia, în special cel din Lombardia, arată că nu s-a putut demonstra în alta competență care să corespundă locului de muncă obținut și nici dovada experienței profesionale. Apoi, retribuția nu poate să fie mai mică decât triplul uh, salariului minim prevăzut uh, la nivel anual pentru acceptarea participării la cheltuieli de sănătate sau cele din articolul 16 din uh, legea de resort italiană. Regimul cadrului albastru și moneda unică ar putea să ducă la o creștere în ce privește elementele vizate, nu există suficientă omogenitate la nivel european în ce privește salariile și asigurările sociale. Chiar dacă acest cad albastru permite lucrătorilor din țări terțe să vină să lucreze în Uniunea Europeană în condiții similare cu cele ale cetățenilor europeni, în Europa nu există coordonare în ce privește salariile și asigurările sociale. Această situație <clears throat> a creat deja probleme de mobilitate dintr-un stat membru în altul. Intervenții, cum ar fi directiva cu privire la detașarea lucrătorilor, demonstrează că disparitățile în materie de salarii și asigurări sociale transformă întotdeauna mobilitatea în împic social. Având în vedere situația actuală, este probabil că acești lucrători se orientează cu toții spre țările care oferă condiții de salariu și asigurări sociale mai bune, ceea ce este contrar spiritului directivei, conform căreia întreaga Uniune Europeană trebuie să beneficieze de pe urma prezenței acestor talente din străinătate. O altă dificultate e capacitatea de absorpție pe piața muncii din diverse state membre. Este extrem de important pentru statele membre cu cele mai mari dificultăți și care ele le devin exportatoare de talente. Exemplul cel mai elocvent e cel al Greciei. 5.000 de tinere talente au părăsit Grecia în ultimii ani. Dacă Europa vrea ca țări precum Grecia, Italia și Spania să primească talente din exterior, ar trebui să se elimine această hemoragie de inteligență din țările respective, pentru că în acest uh, cadru vorbim despre o mobilitate pentru lucrători, dar în prezent mobilitatea mm, devine sinonimă cu urgența, mai ales mobilitatea tinerilor dintr-un stat în altul. Se face pentru că e ceva necesar. Tinerii pleacă nu pentru că au o opțiune, ci pentru că doresc să supraviețuiesc. Mulțumesc. Urmează vorbitorul următor. Doamna Mele, mulțumesc, doamna președinte. Această directivă anulează și înlocuiește o directivă anterioară care și-a dovedit lipsa de eficiență. E o cale legală de intrare în Europa, o imigrație suplimentară, cazul nostru, de, pentru lucrătorii de înaltă calificare cu un card albastru, care ar fi și titlul de ședere și permis de muncă. Ce scadu? Vom acorda atenție deosebită, cu atât mai mult cu cât se pun diverse semne de întrebare. Mai întâi, justificarea aceste modalități pentru că justificarea propusă, penuria de lucrători de altă calificare. În ce țări? Germania, care a primit un milion de migranți, Germania, unde o treime dintre absolvenți pleacă din Franța și zona euro odată ce primesc diploma? Și ar fi vorba de care profesiuni? În sănătate, în informatică, în noi tehnologii? Pe de altă parte, modalitățile toate merg în același sens al reducerii, indiferent dacă reducerea termenului și în special <clears throat> durata de la 12 la 6 luni, de fapt ar fi vorba de lucrători sezonieri de înaltă calificare. În ce privește salariile, s-a vorbit de praguri inferioare, da? Se vorbește de la 100 până la 140% din media națională, asta ar fi dumping social evident, protecția lor, bineînțeles, și apoi în gradul de calificare. Pentru că recunoașterea validării experienței dobănite ar putea să înlocuiască diploma de învățământ superior. Statutul acestor lucrători, desigur, sezonier, după părerea noastră, vor fi salarizați cu toate drepturile și protecția anexate, vor fi prestatari independenți, mini-joburi, după cum ni se propune în Germania? Ce se va întâmpla cu drepturile la activități nesalariate paralele cu cardul albastru? Ca și lucrătorii detașați, vor fi tratați la fel, de ce nu? Dar să nu uităm că acești lucrători sezonieri extracomunitari fac obiectul unei eh, <clears throat> risipiri a bogăției din țării de origine și din toate aceste motive Evident că din politețe vom avea o atitudine constructivă, după cum încercăm întotdeauna, dar vom fi foarte atenți la acest proiect care, după părerea noastră, nu are germenii reușitei, spune vorbitoarea. Mulțumim. Ultima intervenție. Doamna Lambert. Mulțumesc tuturor colegilor. Doream să spun încă o dată că domeniul de aplicare se stabilește la Comisia Libe, dar e foarte clar că nu se aplică lucrătorilor sezonieri, nici transferurilor intracorporații, nici lucrătorilor detașați. Deci membrii care au întrebări să se uite <clears throat> mai clar la propunerea să vadă care domnul aplicare și contract, e vorba de lucrători contractuali care trebuie să aibă o ofertă asigurată de loc de muncă sau un contract în mână ca să poată să aibă acces la cardul albastru. Și există paragrafe în legătură cu subiecte legate de recrutarea etică. Data trecută, există și data aceasta dimensiunea respectivă. Nimeni din această comisie nu ar aduce contraargumente, iată ce am avut atât multe discuții legate de abilități și competențe, că de fapt trebuie să îmbunătățim, să utilizăm abilitățile cetățenilor Uniunii Europene, dar știm de asemenea că există și lacune, există și lipsuri și există locuri de muncă disponibile în diverse state membre, după cum s-a subliniat adesea și în rapoartele noastre. Deci, <clears throat> e în paralel cu cealaltă activitate pe care o desfășurăm. Salut așadar <clears throat> comentariile făcute de colegi în ce privește chestiunile legate de praguri salariale. O să iau din nou legătura cu colegii ca să mă asigur că am înțeles bine ce propun. Vorba de amendamente să ne asigurăm că acest lucru se reflectă. Iar în ce privește una dintre chestiunile ridicate de unii colegi, s-a spus că nu e vorba de persoane independente, ci e vorba despre dacă cineva alege să facă asta pe lângă contract. Iată de ce propunem o proporționalitate, o dimensiune în acest sens și dacă cineva vrea să își înființeze mica firmă de import-export sau să lucreze câteva ore pe săptămână ca disc jockey sau mai știu eu ce, asta nu utilizează asta pentru a înlocui scopul intrării în Europa pentru mine nu e o problemă majoră, da? auzind ce spuneau colegii despre cerințe legate de calificări, e clar că s-ar putea să propunem și noi niște amendamente textului comisiei. În fine, raportul din Comisia Comitetă pe Fond Liber examinează ideea sau posibilitatea restructurării ca raportoare o să urmăresc și acest aspect ca să mă asigur că păstrăm legătura cu ei, dar avem și noi o ședință propusă la un moment dat cu raportorii din umbră de la Libe în legătură cu domeniile de interes sau îngrijorare comună ca măcar să ne înțelegem unii pe alții. Și aștept cu interes să primesc amendamentele și să conlucrez cu colegii ca până la urmă să existe ceva coerent și să răspundă la multe îngrijorări exprimate aici. Mulțumesc! Thank you. Deadline for... Mulțumesc. Termenul de amendamente 7 februarie la prânz, adoptare la employment 25 aprilie și votul în Comisia de Comitetă pe Fond pe 3 mai 2017. Mulțumesc tuturor. Și trecem mai departe, alt punct de ordine de zi, de european pentru economia colaborativă. Și o să încep prin a da cuvântul domnului Schuster. Aveți Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Äh, Vă mulțumesc, doamnă președinte. Despre digitalizare vorbește toată lumea. E descris înfloritor ce înseamnă, dar de multe ori e greu de înțeles. Și cred că Comisia are dreptate când spune că trebuie reglementat domeniul digital și în același timp trebuie să ne asigurăm că economia digitală se poate dezvolta cât de bine posibil. Și asta pentru că economia digitală are foarte multe avantaje în ceea ce privește productivitatea și oferă multe noi posibilități, oferă noi produse care pot fi mai eficiente, clienții se simt mai mulțumiți și oferă de asemenea și posibilitatea ca interesele lucrătorilor să fie mai bine respectate față de ce se întâmplă în economia tradițională. În același timp, e trist și o greșeală, după părerea mea, că până acum reglementarea în ceea ce privește dreptul muncii și drepturile sociale în comisie e subdezvoltată. Cred că e o greșeală și ajung astfel la platformele online și economia platformelor. E un uh, domeniu în creștere și dacă ne uităm foarte atent, vedem că multe dintre activități și multe dintre produsele care sunt făcute aici, Există în același timp și în economia tradițională. Nu vorbim întotdeauna de ceva nou, ceea ce pare la început nou. De aceea trebuie să existe o consecință și premisa avizului meu e aceasta în care spun că trebuie să ne asigurăm că economia online nu reușește să aibă avantaje concurențiale prin uh, dumping social. La așa ceva nu trebuie să se ajungă. De, de la această premisă pornesc. Avem nevoie de o politică de concurență care să uh, se asigure că există condiții de competitivitate egale, astfel încât să nu stea lucrurile mult mai diferit în economia platformelor față de cea tradițională, să nu se ajungă la dumping social. Acesta este punctul meu de plecare, punctul de plecare al avizului meu. Și apoi sunt enumerate diferite aspecte pe care trebuie să le solicităm. Întotdeauna spunem că nu vrem să existe o suprareglementare europeană care să înlocuiască pe cea națională. Nu, pentru că dispozitivele, dispo, dispozițiile sociale și cele de piața muncii țin de dreptul național și la el trebuie să se apeleze și când vorbim despre dreptul concurențial. O diferență pe care trebuie să o facem este foarte importantă. Există diferite feluri de platforme și cred că trebuie să facem o diferență între platformele profesionale și platformele non-profesionale. Pentru că nu dorim să împărăm platformele cu regulamente de care nu e nevoie și să uh, afectăm angajamentul cetățenilor. De aceea trebuie să facem această diferență între platforme online profesionale și non-profesionale. Apoi, am făcut o trimitere și la platformele comerciale. Și aici e un lucru foarte important despre care trebuie să vorbim de la început. ca în cadrul uh, economiei tradiționale, munca care e făcută acolo e munca fie făcută de lucrători sau de lucrători independenți. Trebuie să se facă diferența între diferitele tipuri de lucrători, exact cum arată lucrurile și în economia tradițională. Indiferent de ce spun oamenii că ar fi, și în corpusul legislativ există lucruri clare prin care se poate verifica dacă vorbim de un lucrător independent sau un lucrător. În Regatul Unit a existat de curând o asemenea cauză pentru platforma Uber și ce s-a întâmplat acolo. Și curtea a hotărât că acei șoferi nu sunt lucrători independenți chiar, independenți, chiar dacă acest lucru apărea în permisele lor de muncă. Ce deci există lucruri pe care ne putem baza. Dacă facem această diferență, atunci putem să ajungem și la următorul punct care ar trebui reglementat, și anume regulile existente până acum în economia tradițională, care trebuie să fie valabile și pentru economia platformelor, de exemplu asigurările sociale, protecția sănătății și toate acestea. Apoi se mai pune și întrebarea protecției sociale, sistemul de asigurări sociale și cum pot fi încadrați acești oameni acolo. Acestea trebuie să se aplice tuturor lucrătorilor. Principiul nu e unul nou pentru economia platformelor, ci trebuie să vedem unde există într-adevăr asemănări între economia platformelor și economia tradițională. Și e nevoie de o reglementare aici a sistemului. Din nou, trebuie să fim foarte atenți să nu intervină dumpingul social în cadrul platformelor. Mulțumim! Mulțumim, doamna Șuste. Acum, doamna Sanchez, de la PPE, raportor din umbră. Mulțumesc, doamna președinte. Dragi colegi, aș vrea mai întâi să-i mulțumesc domnule raportor, domnul Șuste, pentru propunerea pe care ne-am făcut-o și care reprezintă, după părerea mea, o bază solidă de lucru în legătură cu comunicarea Comisiei Europene, care reprezintă astăzi propunerea europeană cea mai avansată pe acest subiect și care impune din partea Comisiei noastre o reacție puternică. Economia colaborativă, după cum am văzut, are un potențial deosebit și Europa are aturile să devină lider în acest domeniu. Aș vrea să reamintesc că permite unor numeroși șomeri, pensionari, eh, șomeri, eh, studenți să găsească un loc de muncă, să-și completeze această economie, are și avantajul de a participa la o mai bună reconciliere între viața profesională și viața personală, oferind o anumită flexibilitate în legătură cu locul și orarul de muncă. Participă de asemenea la dezvoltarea anumitor teritorii în fine, aș vrea să reamintesc că întreprinzătorii inventează în fiecare zi noi servicii ingenioase, colaborative, deci nu trebuie să fragilizăm dezvoltarea acestor uh, întreprinderi uh, la început. În legătură cu dificultățile care există și ele și o să revenim la ele. Pentru lucrători și trebuie evident să asigurăm protecția lor Trebuie să găsim un echilibru între protecția lucrătorilor, a salariaților și să permitem aceste economii să se dezvolte. <clears throat> Revin la textul propus de către raportor. Aș vrea să lucrăm în special asupra diverse puncte care mi se pare esențiale. Primul, <clears throat> nevoia de a avea date fiabile în legătură cu locurile de muncă și condițiile de ocupare în economia colaborativă. Cred că în acest sens sunt multe de făcut în statele membre, dar și la nivel european. Al doilea aspect în legătură cu care aș vrea să insist e nevoie de a impune platformelor diverse obligații. Trebuie să responsabilizăm uh, aceste platforme să ne încurajăm să comunice mai bine în legătură cu sistemele de evaluare, dar și pe lângă furnizorii de servicii în legătură cu regulile care trebuie respectate. ce privește punctul pe care îl găsim în aviz și la care v-ați referit legat de nevoia de a face o distinție între platformele profesioniste de cele neprofesioniste, cred că e vorba în special de a face o distinție între platformele al căror model economic are scop lucrativ și celelalte care țin cu adevărat de economia colaborativă, adică bazate pe punerea în comun a costurilor, resurselor sau competențelor. În completarea proiectului de aviz, aș vrea să depun amendamente pentru a dezvolta două idei complementare. Prima legată de competențe <clears throat> E adevărat că noua economie oferă un potențial incredibil de ocupare, dar n-am putea profita de ea decât dacă ne adaptăm sistemele de formare noilor nevoi de competențe digitale și dacă punem în aplicare sisteme de formare continuă. E adevărat că prin noua economie unele locuri de muncă riscă să dispară Trebuie să facem propuneri pentru ca sistemul de educație și de formare să le permită acestora să treacă la alte competențe ca nimeni să nu rămână pe din afară sau lăsat pe marginea drumului, ca să recurg la o metaforă. În fine, aș vrea să vin cu o altă idee suplimentară pe care să o dezvolt și anume în ce privește internetul de mare viteză, pentru ca unii să nu rămână pe tuș, a trebuit să încurajăm dezvoltarea internetului de mare viteză pe întregul teritoriu european și în special în zonele rurale. Iată, doamna președinte, am ajuns la final, dar aș vrea în încheiere să spun că eu chiar cred în nevoia de a găsi un echilibru pentru ca economia colaborativă să beneficieze sau să fie în avantajul tuturor consumatori, eh, participanți și economia în ansamblu. Mulțumesc. Mulțumim, doamna Harkin. Mulțumesc, doamna președinte. În primul rând, aș vrea să-i mulțumesc raportorului pentru un proiect de aviz eh, foarte solid și aștept eh, cu interes să lucrez cu el. Ascultând comentariile de până acum, Cred că economia colaborativă are un potențial real, poate să genereze noi uh, oportunități și locuri de muncă, dar are și un efect asupra securității locurilor de muncă, asupra plății contribuțiilor sociale, orelor de lucru, și asigurarea sau neasigurarea învățării pe întreaga durată a vieții la care s-a referit și o colegă și sunt de acord în cu ce a spus. Sunt de acord cu raportorul că e nevoie de date fiabile în legătură cu locurile de muncă și relațiile de muncă în economia colaborativă. E foarte greu să facem propuneri bazate pe dovezi dacă nu există probe suficiente în primul rând. <clears throat> Cred că trebuie să recunoaștem că există zone de reglementare cenușii și în implicarea partenerilor sociali. Dificultatea de a monitoriza reglementările care există, trebuie să găsim un echilibru între excesul de reglementare pe de o parte și drepturile lucrătorilor la o viață decentă care să le permită să se sprijine pe ei și pe familiile lor. Cred că votul la pilonul social de săptămâna trecută dau și ei niște parametri, dar s-au făcut diverse trimiteri la economia colaborativă Cred că trebuie să recunoaștem, așa cum a spus acest raport, că economia colaborativă poate să implice să prelungească insecuritatea economică și condițiile proaste de muncă. Și din cauza relației de muncă, lucrătorii sunt adesea într-o situație foarte precară și adesea au uh, mari probleme să apere orice drepturi uh, au. Nu vreau să am o abordare prea negative. Există multe aspecte pozitive ale economiei colaborative. Una, că se concentrează la nivel global și că poate să joace un rol semnificativ când vorbim despre scopuri sociale și economia socială. La nivel european, diferențe între state membre la nivel regional, local, mm, creează această problemă de fragmentare și domnul raportor a vorbit dacă serviciile furnizate sunt uh, la nivel privat sau profesional, pentru că asta ar avea un impact asupra nivelului de reglementare. În fine, în ultima dezbatere pe care am avut-o cu cadrul albastru, am vorbit de evitarea dumpingului social. Trebuie să evităm uh, acest lucru și la economia colaborativă. În încheiere, sunt de acord cu multe propuneri din partea domnului raportor. O să depun câteva amendamente care sper că vor uh, îmbunătăți proiectul de aviz. Mulțumesc. Mulțumim. Tanias Gonzalez, acum aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. O felicită al ponente por... În primul rând, aș vrea să <clears throat> îl felicit pe raportor pentru proiectul de aviz. E un punct de pornire foarte bun să examinăm uh, provocările în economia colaborativă cu care ne vom confrunta pe viitor, pentru că o să aibă un impact important asupra locurilor de muncă și economiei în general. În primul rând, aș vrea să spun că eu cred că e important să utilizăm terminologia adecvată. E economia colaborativă? Sunt multe practici care intră sub această umbrelă. Multe nu sunt foarte colaborative. De multe ori, e doar dumping social și muncă precară. Știm că sunt unele avantaje cu noile tehnologii pentru economie, care potențial o să ducă și la crearea de locuri de muncă și beneficii sociale. Cu toate acestea, unele platforme fac abuz de lipsa de reglementare în sector și continuă să dezvolte locuri de muncă precare, mai ales în unele sectoare de mare importanță pentru statele membre, cum ar fi transporturile și turismul. În multe cazuri, ce fac? Utilizează baza legală pentru a încerca să contracteze lucrători și apoi declară ca fiind lucrători independenți fictivi, nu respectă nicio cerință pe viața muncii, nu sunt acoperiți de legislația muncii. Deci suntem de acord cu domnul raportor. Trebuie să vegem să există o distinție clară între platforme profesioniste și neprofesioniste și identificăm adecvat ce lucrătorul, să avem o definiție adecvată, vom face recomandări. Dacă ne uităm la recomandările OIM în acest domeniu, există unele pe care o să vi le transmit în scris. În directiva cadru privind condițiile de muncă, în general suntem de acord că noi considerăm că e necesar să ne concentrăm, să precizăm ce fel de condiții de muncă să fie, să fie demne și drepturile sociale europene să fie recunoscute, să ne asigurăm că piața muncii din Europa nu este subminată. Trebuie de asemenea să vegem la respectarea legislației europene în toate platformele. Unele dintre noile tipuri de locuri de muncă precare, de fapt, nu respectă drepturile lucrătorilor. Noi considerăm că e foarte important să ne referim la astfel de situații în mod explicit în ce privește poziția femeilor în aceste locuri de muncă subevaluate, să avem durabilitate socială și de mediu a activităților gestionate de aceste platforme. Și de asemenea considerăm că paragraful care vorbește este nevoia de a asigura plăți de asigurări sociale adecvate pentru lucrătorii autonomi, important și de asemenea că trebuie să aibă acces la sindicate și contracte colective adecvate. Am vrea să dezvoltăm aceste paragrafe pentru ca lucrătorii să aibă drepturile garantate și ca nevoile lor să fie incluse, de fapt, în activitatea comisiei în legătură cu această agendă. Mulțumesc. Thank you. Uh, then it... Mulțumesc. Karim Adali. Din partea verzilor, nu e nimeni de la vers. Trecem la FTD. Laura Agea. Mulțumesc, doamnă președinte. Economia colaborativă a crescut uriaș la nivelul utilizatorilor și la nivelul tranzacțiilor și profiturilor. În 2014 existau șase platforme, iar în 2016 numărul s-a triplat. Au fost incluse și noi sectoare, educație și așa mai departe, și noi activități. Există noi eh, șanse pentru consumatori care le permit să aibă acces la noi servicii și la mai mare ofertă. Iar eh, resursele sunt eh, eficientizate, se contribuie la programe de sustenabilitate pentru mediu și la trecerea către economia circulară. Uh, utilizatorii, intermediarii și, și furnizorii de servicii sunt cei trei tipuri de uh, uh, părți implicate și utilizatorii de servicii oferă servicii peer-to-peer, -peer, printre altele, folosindu-se de propriile calificări și capacități. Aceștia sunt adesea privați, mici companii. Iar cei profesioniști sunt uh, operatorii mai mari care au obiective mai mari, cum ar fi protejarea turiștilor sau a, uh, a, a, sau asigurarea securității. Intermediarii uh, au platforme pe internet adesea și aduc la oaltă ceilalți doi utilizatori, iar principalele chestiuni se referă la cinci domenii la solicitarea cererilor, uh, accesul deschis, uh, responsabilitate, protecția consumatorilor, rolul lucrătorilor și uh, independenților și fiscalitatea. Dacă analizăm acest aviz, la, la ITRE am ajuns la concluzia că există riscuri în ceea ce privește răutățirea condițiilor de lucru și în ceea ce privește rețelele peer-to-peer. -peer. În comunicarea Comisiei se acordă importanță protejarea utilizatorilor. Statele membre sunt încurajate să adopte garanții pentru consumatori pentru a le asigura protecția, mai ales pe, față de practici comerciale neloiale, iar modelul de afaceri care este la baza revoluției digitale are un impact semnificativ asupra muncii și, iar relații, și asupra relațiilor dintre platforme și lucrători. Este riscul ca condițiile de muncă să scadă chiar sub standardele minime în ceea ce privește protecția socială. O altă problemă se referă la răspândirea rapidă a acestor plat- platforme în sectoare. Există riscul de concurență neloială, fiindcă sunt o pepinieră bună monopolurilor. Achiul comunitar se poate aplica acestor platforme E limpede că trebuie să se definească răspunderile asociate um, participanților. Este vorba despre o distinție între lucrătorii ocazionali și profesioniști. Trebuie să se să clarifice competențele și responsabilitățile acestor platforme și să se garanteze un nivel ridicat de protecția consumatorilor și peer-to-peer. -peer. O altă caracteristică a acestei economii este faptul că pătrunde pe piețe unde există operatori tradiționali, iar pentru acelea din urmă este foarte important să știe dacă aceste economii colaborative vor face obiectul uh, unor uh, solicitări de cerințe de acces pe piață, dacă vor exista autorizații, mm, obligații de licențe, de obținerea licențelor, cerințe minime, dacă ne uităm la mașini sau asigurări, de pildă, în domeniul asigurărilor, lucrurile acestea devin uh, de la sine înțelese. Deci, la uh, reuniunile cu raportorii din umbră vom face comentarii în acest sens. Mulțumesc, doamna Mela. Merci, madame la présidente. Oui, nous... Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumim uh, raportorului pentru accentul pus pe una dintre cele cinci axe pentru, din agenda europeană pentru economie colaborativă, unde se face uh, Uh, totul uh, conform Comisare pentru Piața Internă, pentru că această economie să fie o șansă pentru consumatori, întreprinderi și antreprenori, cu condiția ca noi să ducem lucrurile pe făcașul cel bun. Dacă ne uităm mai de aproape, aspectul care se referă la lucrători angajați și statutul lor merge mână în mână cu celelalte patru axe care, de care se face, la care se face referire în acest global autorizațiile de instalare a platformelor co- colaborative. Știm despre ele că dereglementarea și uh, liberalismul care sunt la loc de ciste și la noi au modificat radical oferta și va fi foarte greu uh, ca în fața acestor noi venit, nou veniți să protejăm activitățile economice deja existente. Dat fiind informațiile pe care trebuie să Uh, le aibă în portofoliu și să le gestioneze aceste platforme, iată că ne aflăm și aici într-o situație de reglementare care, care prevede piața digitală unică, ceea ce ne îngrijorează foarte tare. Legislația pentru protecția consumatorilor uh, cu, cu în măsura în care au uh, acces cu toții la debit înalt, trebuie să asigure uh, că nu apar practici neloiale, mai ales în astfel de economii care nu este încă bine cadrată și bine rodată. Și apoi impozitarea este un lucru foarte important. Aceste platforme ocolesc plata impozitelor și doar prin, prin un regulament de impozitare cu utilizatorii poate permite evitarea fraudei care este întotdeauna prezentă și ultimele evenimente și ultimele condamnări au arătat clar cum stau lucrurile. În ceea ce privește statutul lucrătorilor în această nouă economie, este clar că trebuie să ne gândim cât mai repede la un cadru în acest sens. Cadrul european nu mai este bun, fiindcă nu mai avem timp necesar, nu mai avem timp, e prea târziu. De ce? Fiindcă economiile colaborative Uber, de pildă, au dovedit că Uh, că nu sunt uh, pe nici, nici pe departe ca și Uber uh, companii filantropice. Uber a pus la punct un sistem bine pus pe picioare, um, cu, cu parten- prin parteneriatul cu Google avem deja, avem deja mașini autonome fără șofer. În curând nu vom mai avea nevoie de șoferi și așa a și pentru campioane. Și 400 de mii de locuri de muncă vor dispărea în SUA dintr-o dată. Aceste economii colaborative uh, vor schimba lucrurile în profunzime și aici nu mai este vorba doar de o simplă protecție a lucrătorilor. Dacă lucrătorii nu mai au locuri de muncă, știm foarte bine că avem împreună foarte multe dosare care prevăd uh, plase de siguranță pentru aceste cazuri de sărăcie. E vorba de, de venitul minim, venit universal în Franța, inclusiv uh, pilonul social, cu această zonă euro determinată, ca și cum BCE-ul ar putea uh, să ne salveze pe toți din sărăcie. Deci, uh, gata cu lucrătorii, gata cu companiile, gata cu uh, asigurările, poate ar trebui să ne uităm în altă parte, să mai ne uităm mai sus, dar, domnule Schuster, poate ar trebui să ne gândim împreună la o, o cale de protecție a lucrătorilor. Cred că uh, problema este altundeva și doar statele naționale pot răspunde la această, această situație de urgență. Mulțumesc, domnule Schuster. Ne faceți un, un rezumat? Pe scurt, în primul rând, mulțumesc pentru contribuții. Majoritatea au pornit de la aceleași premise și anume, în primul rând, ne dorim să putem dezvolta potențialul platformelor economice, apoi ne dorim economiei platformelor și în același timp, există unanimitate că e nevoie și de un anumit nivel de protecție. Lucrurile sunt interesante, mai ales în detaliu. Un detaliu nu e întotdeauna la fel de ușor. Să vedem unde e nevoie de protecție, unde nu. Cred că discuția va fi una foarte interesantă și abia aștept să o demarăm. Un lucru pe care aș dori să-l mai spun, trebuie să fim atenți să nu ajungem să discutăm de mult prea multe lucruri, să trecem de aspectele care ne interesează, s-a vorbit de protecția consumatorilor și așa mai departe. Din punctul meu de vedere, trebuie să ne limităm la ceea ce contează în comisia noastră. Pentru că știm că în paralel și la, în comisia IMCO se discută și despre aspectele legate de protecția consumatorilor, așa că nu trebuie să dublăm derulăm această muncă. Însă cred că pornim de la niște premise comune și aștept cu nerăbdare discuțiile noastre. Cred că e deosebit de important să se facă niște propuneri concrete, astfel încât să știm ceea ce e de făcut. Pe moment, digitalizarea se dezvoltă, platformele se dezvoltă, așa că trebuie să ținem pasul și să vedem care sunt lucrurile importante de reglementat pe partea de angajați-angajatori. Vă mulțumesc! Thank you, uh, Madame Mulțumesc! Uh, de la DG Ocupare, reprezentantul dorește să răspundă ceva? Mulțumesc foarte mult! doar câteva aspecte. A trebui poate vorbi despre avantajele la care a făcut referire domnul Schuster în ceea ce privește ocuparea, noile șanse de ocupare, venituri suplimentare care depășesc relațiile tradiționale și posibilitatea de a avea aranjamente mai flexibile de muncă. El vede că aceste aranjamente mai flexibile ar putea să fie mai puțin reglementate și mai, mai puțin regulate și mai puțin stabile decât cele tradiționale. Apoi, la punctul 1, am luat notă de solicitarea de a face o diferență între servicii profesioniste și neprofesioniste. În iunie anul trecut, la punctul 2, Comisia a hotărât să nu facă o propunere legislativă la nivel european. Și așa cum se spune la punctul 5, noi în continuare punem accentul pe îmbunătățirea dovezilor la nivelul uh, sectoarelor, dat fiindcă uh, specificațiile noi apar de la o lună la alta și odată ce vom avea mai multe date vom putea analiza nevoia de a avea propuneri legislative dar uh, după comunicarea din iul, iunie. La punctul 4 vreau să fac referire la pilonul social care uh, va acoperi și protecția socială la nivel european prin propuneri ulterioare care fac parte din programul de lucru al Comisiei de anul acesta, mai ales uh, inițiativele de protecție socială și revizuirea directivei privind declarația scrisă care uh, va face față mai bine noilor forme de ocupare. La punctul 5, în ceea ce privește dovezile, suntem de acord cu nevoia de a avea politici bazate pe dovezi și, așa cum s-a anunțat în comunicare, Comisia își continuă monitorizarea reglementărilor și impactul lor uh, prin intermediul mai multor studii, iar uh, toate cu scopul de a îmbunătăți acest domeniu. Iar în ceea ce privește punctul 6, cu privire la impozitare și uh, contribuțiile la asigurările sociale. Comunicarea din iunie a pus punct, a, pus, a subliniat nevoia ca statele membre să coopereze pentru a înlesni strângerea impozitelor și pentru a sublinia rolul mecanismelor de mm, rating în ceea ce privește economia colaborativă. Mă mulțumesc foarte mult! Thank you very much for that. that... Mulțumesc foarte mult. Înseamnă că am terminat. Prima parte a ordinii de zi de astăzi. Ne revedem după masă, ce voturile la ora 3.